Uh, dear colleagues, le, uh, gentlemen, thank you for coming. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru că ați ajuns deja în sală. Iată, suntem trei. Poate că n-ar fi rău să așteptăm vreo două, trei minute. Poate ni se mai alătură vreo doi colegi. Să mai așteptăm până la începerea ședinței. Our first topic will be uh, exchange of views with the Energy Primul nostru subiect de pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu comunitatea energiei și vom începe schimbul de opinii peste câteva minute. Ah, I welcome the representatives of the energy community. Uh, dear colleagues, uh, uh ten 10 minutes, 10 minutes out. We were waiting for Yaromir and with I... Stimați colegi, iată, Iaromir uh, ni s-a alăturat. Le așteptăm de 10 minute, dar acum că a ajuns în sală putem începe. Stimați colegi, prioritățile ITRE în bugetul pe 2018. Schimb de opinii cu raportorul de la Comisia pentru Bugete. Colegul uh, Mureșan este alături de noi, el reprezintă Comisia Bugete, el este raportorul acolo. Vă mulțumim mult pentru prezență. Prezența dumneavoastră e deosebit de importantă pentru noi. Începem cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți principalul invitat, nu-i așa? Stimați colegi, Bugetul este absolut esențial pentru atingerea priorităților din uh, domeniul pe care îl păstorim noi. Comisia trebuie să prezinte până la finele lunii mai proiectul de buget pentru 2018. Datorită timpului scurt, uh, care va care survine între publicarea proiectului de buget și votul de la buget, care va avea loc pe 20 iunie, Comisia noastră a fost cap capabilă să își ofere propriul său mandat pentru dialogul uh, care va urma, doar sub forma unei scrisori. Nu avem suficient timp uh, la dispoziție pentru a veni cu un aviz uh, care să fie amendate, etc. Deci, uh, uh, transmită mandatul prin intermediul unei scrisori. Pe baza discuției de astăzi, pe baza informațiilor pe care le vom primi astăzi de la domnul uh, Mureșan, eu voi transmite o scrisoare către Comisia Bugete. Uh, votul uh, pe marginea liniilor bugetare din, la ITREV este, va avea loc pe data de 11 iulie 2017 și votul asupra rezoluției uh, bugetare va avea loc pe 25 septembrie. Deci, în contextul rezoluției, vom putea ține cont de declarațiile, pozițiile Comisiei ITRE. Stimați membrii sunteți invitați să vă propuneți uh, propriile idei cu privire la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Deci să le propuneți uh, trimițându-le, de fapt, secretariatului ITRE până la data de 27 aprilie, cel târziu nu aveți prea mult timp la dispoziție, dar iată, sunteți invitați totuși să vă transmiteți ideile cu privire la proiectele pilot și uh, acțiunile pregătitoare pentru anul viitor până la data de 27 aprilie. Și acum îi dăm uh, cuvântul domnului Mureșan. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc uh, pentru invitația pe care mi-ați înaintat-o. Uh, pentru că mi-a oferit posibilitatea astăzi de a discuta despre prioritățile bugetare pentru anul viitor. După cum știți, în martie, în plen, am uh, adoptat raportul meu cu privire la liniile directoare bugetare pentru anul viitor și acela este până la urmă raportul în care Parlamentul statutează prioritățile pe care le consideră a fi necesar, uh, care le, le consideră necesare pentru bugetul anului viitor. Într-adevăr, după cum ați spus, la finele lunii mai Comisia va veni cu proiectul de buget și după aceea va înce- vor începe negocierile cu Consiliul pe marginea bugetului. Eu vreau să discut uh, cu dumneavoastră prioritățile politice pe care le-am uh, menționat în raportul pe care l-am uh, votat în plenară, dar mai mult decât atât îmi doresc să aflu de la dumneavoastră care sunt uh, domeniile pe care considerați că trebuie neapărat să le uh, finanțăm în anul următor. Eu uh, înaintez două priorități politice esențiale. În primul rând, creșterea economică și locurile de muncă și, în al doilea rând, securitatea. Consider că asta se așteaptă din partea Uniunii Europene în momentul de față. Locuri de, de muncă și securitate. La prima prioritate, consider că uh, comisia noastră este absolut esențială. De ce? Cum cred eu că poate fi uh, creată, generată creșterea economică? Ei, prin uh, sporirea competitivității, întărirea economiei și cum anume pot fi atinse lucrurile acestea prin investiții, infrastructură, etc. Și acestea sunt domeniile pe care Comisia dumneavoastră le gestionează. Îmi doresc ca Orizont 2020, Facilitatea Conectarea Europei, COSME, Erasmus și, bineînțeles, inițiativa pentru ocuparea tinerilor să fie finanțate în viitor. Deci uh, Orizont 2020, Conectarea Europei, Erasmus, uh, COSME, uh, Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor, toate acestea trebuie să fie întărite. În ceea ce privește Orizont 2020, știm că în actualul CFM rata de aprobare a proiectelor este mai scăzută decât în CFM-ul precedent. 13% în această primă parte a CFM-ului. Doar 13% dintre proiectele uh, care au solicitat finanțare au putut fi finanțate. În uh, CFM-ul precedent, uh, procentul era de 19. Există mai multe motive pentru această situație. În primul și în primul rând, avem din ce în ce mai multe proiecte și, în al doilea rând, resursele financiare de la Orizont 2020 sunt limitate și deja au fost afectate puternic de crearea EFSI. Îmi doresc ca proiectele de calitate să fie finanțate. Faptul că, iată, apar din ce în ce mai multe proiecte este un semn, uh, un semn bun, o veste bună, dar pentru că trebuie să, să le sprijinim pe acestea, trebuie să găsim uh, modalități care să ne permită sporirea finanțării pentru Orizont 2020. Eu am fost întotdeauna un adept al EFSI, am fost în favoarea acestei uh, mișcări, dar, pe de altă parte, trebuie să recunosc că scăderile de la orizont 2020 ca urmare a creierii EFSI trebuie să fie date înapoi, trebuie să se schimbe uh, situația. Uh, Orizont 2020 va primi 200 de milioane în plus în momentul în care uh, CFM-ul va fi revizuit și lucrul acesta este un semn pozitiv. De asemenea, pe anul viitor îmi doresc să creștem alocările, în special pentru uh, programele de cercetare de bază, precum programul Marie Curie și Consiliul European al Cercetării. Inovarea, cercetarea sunt esențiale după aceea, infrastructura. Infrastructura, de asemenea, sporește atractivitatea economiei, eh, investițiilor, eh, oferă posibilitatea de a crea locuri de muncă. De asemenea, facilitatea conectarea Europei trebuie să fie sprijinită. Eh, COSME, inițiativa de ocupare a tinerilor și Erasmus, de asemenea. Multe vor depinde de revizuirea CFM-ului. Parlamentul European s-a achitat de misiunea sa Dați-mi voie să vă informez că acum Consiliul a ajuns, ă, dosarul a ajuns la Consiliu. Ar fi trebuit să fie discutat în dimineața aceasta la Consiliul pentru Afaceri Interne, dar, domnule președinte, Regatul Unit a solicitat îndepărtarea acestui punct de pe ordinea de zi, uh, Uh, asta pentru că Regatul Unit nu își dorește ca acest dosar să fie încheiat înainte de alegerile din Regatul Unit. Bine, nu există neapărat un impact imediat, dar ar putea apărea un impact în cazul în care revizuirea aceasta nu va fi adoptată, pentru că revizuirea permite realocări de 200 de milioane pentru uh, Orizont 2020, 300 de milioane pentru CEF, 100 de milioane pentru COSME, etc. Deci riscul nu este neapărat imediat, dar pe viitor, în cazul în care uh, dosarul nu va fi finalizat, uh, s-ar putea să apară uh, riscuri pentru diferitele programe pe care le gestionați dumneavoastră. După aceea, în ceea ce privește FC2, amintiți-vă că în momentul în care Comisia uh, a propus FC2, de fapt a propus o realocare limitată de la CEF. Noi, de la buget, am spus că FC2 n-ar trebui să afecteze Orizont 2020 uh, și nici CEF. Uh, să nu se mai repete situația de la FC1. Dar ce a propus uh, Comisia Uh, la început a, a propus, sau comisia noastră a propus ca fondurile pentru FC2 să fie în, în totalitate fonduri noi. Asta este poziția noastră, o poziție pe care trebuie să o uh, protejăm pe viitor. Ne dorim ca conectarea Europei și Orizont 2020 să nu fie afectate în momentul în care se creează FC2. Acum, special pentru Comisia ITRE, dați-mi voie să vă spun că anul trecut, în cursul procedurii bugetare, Consiliul a propus uh, scăderea unor uh, cheltuieli administrative ale uh, agențiilor care erau implicate în Orizont 2020 și CEF. Ei, asta am spus anul trecut, Comisia Bugete și-a păstrat aceeași poziție și asta vom, vom apăra și pe viitor. Nu dorim ca uh, aceste cheltuieli administrative la uh, întreprinderile comune sau la agențiile care se ocupă de Orizont 2020 să fie scăzute. Există o agenție, Agenția pentru Cooperarea în cadrul uh, Uniunii Energeti- Energiei, uh, deci această agenție a cerut 30 de posturi uh, suplimentare în organigrama sa datorită noilor uh, responsabilități pe care a, uh, agenția și le asumă. Uh, agenția a solicitat o creștere a bugetului alocat uh, ei uh, cu, de la 13 milioane la 19 milioane. Da, mi se pare corect pentru că misiunea acestei agenții uh, s-a complicat. Dar tare m-ar interesa părerea dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Oare trebuie să creștem uh, bugetul alocat acestei agenții pentru cooperarea în cadrul comunității energiei? Uh, este un subiect pe care ar trebui să-l tratați în scrisoarea pe care o veți transmite comisiei mele. Sunt interesat uh, de părerea dumneavoastră cu privire la această posibilă creștere bugetară. Nu ni se pare logică solicitarea lor, dar dumneavoastră trebuie să vă spuneți cuvântul pentru că sunteți uh, competenți pe fond. Și încă ceva. Stimați colegi, proiectele pilot Știți prea bine, există un buget pentru uh, proiectele pilot și pentru acțiunile pregătitoare. Cum vom proceda? Vom propune un pachet de proiecte de pilot, proiecte pilot pe care le vom propune pentru uh, finanțare pe baza avizelor primite din uh, partea diferitelor comisii ale Parlamentului European ca și anul trecut, vom putea propune spre finanțare doar acele proiecte pilot care deja au fost transmise spre evaluare Comisiei Europene și care au primit din partea Comisiei Europene o, o notă de A sau B. Proiectele pilot care au primit o notă mai mică de B, ei bine, acestea nu vor putea fi incluse în pachetul de finanțare proiectele pilot care prime, au primit uh, nota A, dar și cele care au primit nota B, mm, se pot Uh, bucura de finanțare. Șansele sunt tare mari. E important ca toate proiectele pilot pe care le propuneți uh, dumneavoastră să fi fost transmise deja uh, Comisiei pentru evaluare. Până pe 3 mai se pot transmite aceste proiecte pilot sau acțiuni pregătitoare la Comisie. Oricare sunt propunerile dumneavoastră, trebuie să vă asigurați că acestea parvin Comisiei uh, Europene până la data de 3 mai. Președintele v-a spus deja că secret, aceste proiecte pilot ar trebui să fie transmise secretariatului până pe 27 aprilie, secretariatului ITRE. Nu știu care sunt procedurile noastre interne, dar eu știu că data finală pentru transmiterea lor la Comisie este de 3 mai. Ne dorim să primim cât mai multe uh, proiecte pilot uh, cu putință din partea Comisiei dumneavoastră, proiecte cât mai bune cu putință, bineînțeles uh, Efortul meu ar trebui să se dubleze, dar tare mi-ar plăcea să depun acest uh, uh efort uh, pentru că efortul în sine înseamnă că voi avea posibilitatea de a alege într-o mare, dintr-o mare de proiecte pilot de cea mai bună calitate. Stimate președinte, uh, eu sunt proiect, uh, raportor general pentru bugetul pe anul viitor. Sper că tocmai de aceea că întâlnirea noastră de astăzi este prima dintr-un lung șir de întâlniri. Odată ce vom primi proiectul de buget din partea Comisiei, consider că trebuie neapărat să continuăm dialogul. Prioritățile dumneavoastră se numără și printre prioritățile mele, inovare, cercetare, infrastructură. Deci, din punctul meu de vedere, îmi doresc ca întâlnirea de astăzi să fie doar o primă întâlnire. Mulțumesc mult! Us, dear colleagues, is a matter of... Mulțumesc foarte mult. Da, dragi colegi, pentru noi e de importanță crucială să putem discuta bugetul pe 2018. Um, cel mai important cea mai importantă contribuție va fi scrisoarea pe care o vom trimite Comisiei pentru Bugete și, evident, votul în iulie, înainte de rezoluție, care de asemenea va avea o influență importantă. Și mai întâi dezbaterea noastră de astăzi idei referitoare la pil, uh, programele pilot, acțiuni pregătitoare Colegul nostru din Comisia de Bugete a repetat exact ceea ce am spus și eu de la bun început, și anume că trebuie să înaintăm aceste idei uh, către secretariatul nostru cel mai târziu până în 27 aprilie. Și vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. Acum, Având în vedere că mă simt responsabil de întregul subiect în numele Comisiei ei, dați-mi voie să vă spun că nu e simplu să redactezi ceva în șapte puncte. Timpul ne presează. Suntem conștienți de faptul că există și niște limite în posibilitățile de finanțare. Fondurile trebuie să fie utilizate în mod eficient. Știm foarte bine acest lucru. Al doilea aspect. Vreau să vă mulțumesc pentru accentul puternic pus pe creștere și ocupare și pe competitivitate. Al treilea punct din punctul nostru de vedere, având în vedere că ne simțim responsabili de economia reală, bun, evident, agricultură și, de, și aceasta ține de economia reală, însă uh, există o comisie responsabilă pentru asta, însă restul Poate ar mai fi câteva aspecte care ar ține de envi sau, în orice caz, restul ține de comisia noastră. De aceea este foarte important să respectăm angajamentele actuale, promisiunile deja făcute. E foarte important pentru că economia reală uh, va avea dificultăți dacă mai schimbăm modalitatea de finanțare. În al patrulea rând, trebuie să evităm orice reduceri bugetare în programele în curs de derulare și numărul 5, Dumneavoastră ați definit abordarea dumneavoastră pe chestiunile bugetare, dar în termen general. Da, ați spus, securitatea e ceva important. Uh, evident, securitatea externă, însă aici poate avem niște sarcini de îndeplinit. Să ne gândim la aprovizionarea cu energie, securitatea, siguranța aprovizionării cu energie, facilitatea conectarea Europei, de asemenea, este foarte importantă, cooperarea noastră cu comunitatea energetică. Uh, în mod clar, există și dimensiunea de securitate internă, uh, Uh, care poate nu ține direct de comisia noastră, dar are și o dimensiune de cibersecuritate, lupta împotriva terorismului. Deci și acestea trebuie să fie luate în considerare. Și evident, cel mai important o reprezintă și securitatea la nivel social. Putem spune externă, internă și socială uh, când vorbim despre securitate. Și aici ne simțim pe deplin competenți, pentru că ocuparea este deosebit de importantă. Va fi ceva activ dacă vom crea un mediu propice pentru dezvoltarea activităților industriale, pentru IMM-uri, o energie ieftină, aprovizionarea, de asemenea. Iată, acestea sunt poate punctele cele mai importante. Apoi, inovarea, cercetarea. Evident, noi suntem pe deplin uh, competenți pe aceste subiecte. Apoi, de asemenea, am acordat fonduri și pentru FACE și știm că în cazul inova- inovării și a cercetării nu e vorba de uh, rezultate obținute după un an sau doi sau trei. Nu, sunt rezultate care se obțin după o lungă perioadă și foarte greu de spus dacă da sau nu să dorim să punem capăt unor astfel de programe după 5 sau după 10 ani. Deci, ideea este că nu trebuie să întrerupem aceste programe. În orice caz, noi ne opunem acestui lucru. Și, evident, proiectele cu finanțare din programul Marie Curie fac, uh, sunt o, uh, un lucru deosebit de important pentru tânăra generație. Avem câteva exemple care funcționează foarte bine și la un moment dat am avut programe care după un an de zile nu au mai fost finanțate și din multă puncte de vedere a fost oribil. Și cred eu că astfel de programe, precum cele Marie Curie, pot fi o motivație suplimentară pentru tineret. Și evident suntem responsabili de asemenea și de digitalizarea economiei și de Uniunea Energetică, ceea ce înseamnă și facilitatea conectarea Europei, toate infrastructurile, infrastructura de telecom. Comisia Europeană pregătește un program special, un pachet special, așa, pentru regiunile industriale, reindustrializarea Europei, modificarea acestor regiuni. Evident, aici e vorba și de uh, ocupare, crearea de noi locuri de muncă. Deci, punctul de vedere industrial este unul foarte important și cu siguranță vom avea propuneri anul viitor pentru acest tip de proiecte. Încă nu știm de pe acum cum vor arăta lucrurile dar, din punctul nostru de vedere, va fi deosebit de important să ținem seama și de aceste aspecte. Și, evident, acum iată că ajung foarte rapid la punctul 6. Dumneavoastră ați menționat, de asemenea, și câteva agenții, cum ar fi ESA, spre exemplu, și posibilitățile de finanțare. În pachetul nostru de energie curată e foarte important să avem și finanțare rezonabilă pentru aceste agenții, precum ESA, care sunt uh, responsabile în domeniu. Dacă nu mă șer, sunt vreo 8-9 la număr care intervin. Și apoi, acțiunile noastre nu trebuie să pericliteze programele deja existente în curs de derulare. Și dumneavoastră ați menționat acest lucru și dumneavoastră, așa că vrem să punem un accent puternic pe proiectele deja existente. Și un ultim aspect, Comisia ITRE împărtășește prioritățile, așa cum au fost ele prevăzute în bugetul european și Așteptăm cu nerăbdare o cooperare fructuoasă împreună cu Comisia pentru Bugete. Credem că va fi o, într-adevăr o cooperare bună. Nu avem mult timp la dispoziție, dar faptul că suntem conștienți de acele limite de finanțare ne va permite să avem o finanțare a programelor care să țină seama de dimensiunea socială, de securitate, de locuri de muncă, de IMM-uri, de întreprindere și așa mai de, întreprinderi și așa mai departe și de industrie. Vă mulțumesc, dragi colegi, iată câteva observații generale ca urmare a dezbaterilor noastre și cu colegii din Comisia Bugetară și a discuțiilor din comisia noastră ITRE. Și, dragi colegi, iată că acum putem aprofunda aceste subiecte, așa că vă rog, cine dorește să intervină, vă rog să o faceți. Da, vă rog, domnul Cesa, vă rog. Bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie pośle sprawozdawco, Bardzo dziękuję. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Mureșan pentru această intervenție și pentru informațiile valoroase pe care ni le-ați uh, furnizat, pentru că, iată, acum avem o idee clară în ceea ce privește provocările cu care ne vom confrunta în 2018. După cum știți, la sfârșitul lunii februarie, ministrii de finanțe au adoptat recomandări în ceea ce privește bugetul 2000, european pentru 2018 și au indicat faptul că se vor concentra, ca și în 2017, pe un răspuns eficient la criza migrației, răspuns eficient pentru siguranța și pentru relansarea economiilor europene. Raportorul a evocat aceste aspecte și de altfel și domnul președinte Buzec a evocat aceste aspecte și mă bucur faptul că, având în vedere limitările financiare care există mai ales în anumite state membre, aceste angajamente europene și acele, aceste plăți vor trebui să se afle sub control și să se uh, realizeze în funcție de nevoile reale. Eu cred că toată lumea poate fi de acord cu, pentru bugetul 2018 ar trebui să oferim finanțare la nivelul care ne va permite să susținem în mod eficient inovarea, programele industriale, precum și dezvoltarea activităților IMM-urilor. Asta va fi în sprijinul economiilor noastre europene. vom crea noi locuri de muncă și vom îndeplini și alte obiective care sunt uh, prevăzute pentru anul viitor. Continuarea nivelurilor actuale sau poate chiar o sporire a finanțărilor în ciuda unor situații dificile uh, e ceva indispensabil. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că economia europeană funcționează pe deplin și funcționează în mod durabil. Și cred că acest obiectiv poate fi atins, având în vedere dimensiunea bugetului. Am speranța că în munca noastră și în munca desfășurată și de alte comisii parlamentare, cu toții vom fi în măsură să ajungem la un acord în privința diferitelor obiective, nu numai noi la Parlamentul European, dar și la nivel de discuții cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Ceea ce ați spus dumneavoastră sunt de asemenea și recomandări din partea mea ca și președinte în momentul în care vom redacta scrisoarea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salutăm această posibilitate de dialog deschis și salut accentul pus de dumneavoastră pe creștere și ocupare și pe tineret și pe cercetare și inovare, așa cum a spus și domnul președinte. Trebuie să fim în măsură să investim în toate aceste elemente ale lanțului de producție. Și e clar că cercetarea și inovarea sunt element cheie pentru creștere și ocupare. Apoi, în ceea ce privește agenția ESA, evident vom da un răspuns. Dar, pentru că s-au spărit responsabilitățile, asta înseamnă că e nevoie de personal și resurse suplimentare pentru a fi la înălțimea acestor noi sarcini în mod eficient. Și salut în mod deosebit accentul dumneavoastră pus pe investiții pentru Orizont 2020 și noi ne-am luptat foarte mult pentru asta. Și de asemenea, un alt aspect care mă îngrijorează pe mine, dacă țara mea va, își va dori un uh, Brexit dur, Oare noi am mai putea să participăm la comunitatea internațională colaborativă de cercetare, lucru care s-a dovedit a fi atât de crucial în materie de industrie a autovehiculelor, uh, în materie de cercetare în domeniul sănătății, așa că salutăm poziția dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, Mulțumim foarte mult pentru aceste observații. Teresa? Și acum, domnul Kohlicek, vă rog să luați cuvântul. Měl bych několik poznámek, doufám, že... Vă mulțumesc, domnule președinte, câteva comentarii. Sper că la acțiunile de investiție, investiții din cadrul care vor fi finanțate din CEF, să nu se numere doar can, culoarele intermodale. Uh, să nu uităm că e nevoie de investiții și în uh, legăturile conductele de gaz care să lege Cehia de Polonia și Slovacii, Slova, Slovacia de Cehia, îmi cer scuze. E important ca și aceste măsuri să fie finanțate din bugetul pe 2018. În al doilea rând, uh, nu știu dacă mai există fonduri pentru rețelele de înaltă tensiune. Nu știu dacă mai există fonduri în 2018 pentru aceste rețele. Știm că în continuare în Germania există lacune din punctul acesta de vedere, toată lumea știe ce se întâmplă acolo. Uh, dar uh, e nevoie de investiții și în alte state, în special uh, în statele care se află în vecinătatea Balcanilor. În al treilea rând, e important să investim în tehnologie. În uh, tehnologia spațială și cea aeriană. Uh, politica spațială și politica aeriană sunt uh, absolut esențiale. Am discutat deja despre cum anume va trebui să arate pe viitor Eurospace. E important de asemenea ca industria aeriană să fie finanțată, să fie sprijinită. Există anumite sectoare ale acestei industrii care nu se pot descurca fără finanțarea europeană și tocmai de aceea e important să sprijinim și aceste sectoare. Mulțumesc foarte mult, domnule Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Telicica. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru comentariile sale introductive. În general, cred că puneți accentul în mod corect și o analiză pozitivă a ceea ce ar trebui să se numere printre priorități pentru bugetul anului următor. Și acum, evident, e bine faptul că vă doriți să știți care sunt îngrijorările Comisiei ITRE. Însă, pentru a sprijini cele spuse de dumneavoastră, aș dori să fac câteva observații și, eventual, interacțiunile care există cu alte instrumente. V-ați referit la FACE și la faptul că e nevoie de o evaluare, o evaluare pe care de altfel o împărtășim cu toții pentru a ști exact pe spuza căror altor programe uh, FACE este finanțat. E clar că asta se va întâmpla, nu sunt prea multe alte opțiuni. Uh, uh, ITRE n-a fost o comisie prea încântată de acest lucru, însă asta e. Acum trebuie să analizăm bugetul nu din punct de vedere al succesului FACE, nu vreau să discut chestiuni politice aici, ci din punct de vedere al accentului pus pe cercetare și inovație. Și atunci să vedem cât de succes, cât de, care este gradul de succes al acestor programe. Și eu aș fi mai degrabă critic, mai ales în anumite domenii. Având în vedere natura proiectelor finanțate, putem să dezbatem în contradictoriu și nu-mi pot imagina ca pe viitor să mai putem dezvolta astfel de programe pe spuza Orizont 2020 sau pe o spuza altor programe. Același lucru e valabil și în cazul IMM-urilor, deși e un subiect diferit. Pentru că nu vom primi ceea ce a spus și noastră, domnule raportor, Uh, ceea ce ne dorim și anume economie mai competitivă. Ne dorim creștere, ne dorim locuri de muncă, dar nu așa le vom obține și cu siguranță nu pe termen mijlociu sau pe termen lung. Asta ar fi o primă observație pe care vreau să o fac. Apoi, cele spuse de dumneavoastră în materie de finanțare și eventuale reduceri bugetare care au existat. Cred că lucrurile vorbesc de la sine. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră aveți intenții bune. Acum știm foarte bine care sunt provocările și v-ați referit de altfel la ele în momentul în care am vorbit despre securitate sau, mă rog, siguranța cetățenilor. Având în vedere bugetul de care dispunem, e nevoie de un prag de 3%. Știm că ar trebui să fie sporit și e adevărată provocare pentru dumneavoastră și ceilalți colegi pentru a ne asigura că de data aceasta nu siguranța sau securitatea cetățenilor va avea de suferit. În așa fel încât să se poată îndeplini alte obiective și deciziile luate să fie în detrimentul uh, acestor angajamente. Apoi, referitor la proiectele pilot, cred că mesajul este foarte clar. Trecem printr-o procedură întreagă și e clar că avem nevoie de o evaluare din partea comisiei, însă și comisia trebuie să ne convingă de um, validitatea evaluării sale. Unii ar putea să aibă îndoieli în ceea ce privește anumite evaluări. Așa că aici lucrurile nu trebuie să fie deturnate. Știm foarte bine care sunt prioritățile, care sunt intențiile, însă să știți că vom monitoriza de aproape felul în care se fac evaluările. Și pentru că ne-ați invitat să facem comentarii referitor la ACER, știți care este abordarea noastră. Ne dorim o sporire a competențelor Știm că sarcinile ce le sunt încredințate sunt din ce în ce mai uh, complexe și Și în numele grupului nostru nu pot decât să-mi exprim sprijinul față de o spărire a bugetului. Și încă un ultim comentariu. Profit de ocazie, pentru că suntem într-o etapă de analiză. Înțeleg că avem o situație sensibilă din cauza Brexitului, înțeleg că sunt și alegeri și știm că sunt alegeri cam dată la 3-4 luni într-unul sau altul din statele membre. Și să sperăm că rezultatul acestor alegeri nu va reprezenta o amenințare cu implicații negative. Dar cred că trebuie să transmitem un mesaj clar către Consiliu. Nu așa trebuie să procedăm, e inacceptabil. Cum vom reuși să evaluăm care stat membru are o situație politică internă mai dificilă, care sunt criteriile de evaluare. Bun, spun asta nu pentru a complica lucrurile, însă m-am gândit că era bine să fie menționat. Și, domnule președinte, susțin comentariile dumneavoastră, v-ați să vă mai referiți la alte aspecte. E clar că noi avem priorități la Comisia ITRE care se bucură de sprijinul uh, uh, raportorului și să știți sincer că uh, și noi vă credem pe cuvânt când spuneți acest lucru. Președintele, mulțumesc foarte mult. Toate observațiile au fost foarte importante. Atât pentru raportorul din partea Comisiei pentru Bugete, cât și pentru mine, pentru că va trebui să redactez scrisoarea către Comisia de Bugete. Deci, de fapt, o să vă scriu dumneavoastră, Siegfried. Asta e. Și acum, eventual dacă dumneavoastră doriți să faceți câteva observații, domnule Mureșan. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate contribuțiile. Nu pot decât să fiu de acord de, cu cele spuse de colegi, atât de dumneavoastră cât și de colegi, în sensul că economia nu se va consolida de la sine și nu se va relansa de la sine. Și prioritatea politică pe care am avut-o în ultimii doi ani a fost o prioritate corectă, a fost situația de urgență, criza refugiaților și am uh, mobilizat toate resursele pe care le avem la dispoziție pentru a face față acestei crize. Acum a venit momentul să ne, să ne concentrăm pe economie, care este foarte importantă. De aceea, după cum am spus, am uh, considerat că prioritățile sunt cercetare, inovare, IMM-uri, creștere, ocupare, locuri de muncă, tineret, inițiativa pentru tineret și programele Erasmus. Și, după cum a spus și dumneavoastră, Proiectele în curs nu trebuie să fie periclitate. Avem actualul uh, CFM pe baza celui uh, obținut din 2013, care a definit anumite priorități. Dacă acum venim cu noi priorități, criza migranților, securitate și așa mai departe, atunci trebuie să fim puternici în poziția noastră față de Consiliu. Și dacă trebuie să facem mai multe, atunci e clar că nu numai va trebui să utilizăm cât mai bine resursele existente, dar poate vom avea nevoie și de bani proaspeți, fără de care proiectele existente vor fi deja afectate. Și sunt de acord cu toți colegii din comisia noastră care au spus că realocarea fondurilor nu va mai fi acceptată. Transferul de fonduri nu ar uh, trebui să mai fie acceptat. Apoi Brexitul, pentru că dumneavoastră l-ați menționat întreagăt. Eu sunt raportor general pentru bugetul Uniunii Europene 2018. Brexitul nu se va finaliza în 2018. Regatul Unit va fi și anul viitor un membru de plin, cu drepturi de pline, cu obligații de pline. Chiar și în domeniul cercetării sunt de acord cu dumneavoastră ce va urma după uh, încă nu știm. E clar că Regatul Unit a beneficiat de finanțarea noastră pentru uh, cercetare, inovare. Universitățile noastre sunt foarte bune, aveți centre de cercetare foarte bune acolo. Deci, ceea ce vreau să spun pe tema Brexitului este că anul viitor impactul va fi zero asupra bugetului. Acum, întrebarea este ce se va întâmpla ulterior vom pierde un contribuitor net la bugetul european. Uh, în momentul în care Brexitul va fi finalizat. Așa că vreau să fiu deschis cu dumneavoastră. Noi la Comisia pentru Bugete am început deja să ne gândim la acest aspect și există dezbatere în curs în ceea ce privește noile resurse ale Uniunii Europene proprii care ar trebui să fie fixate în timp, dar care să nu reprezinte o povară suplimentară pentru cetățenii europeni și care să ne permită să avem predictibilitate și stabilitatea bugetului european pe termen lung. Și în ceea ce privește FACE, după cum spuneam de la bun început, Raportorii vor spune că nu e nevoie de reduceri suplimentare pentru alte instrumente financiare. Aceasta este și poziția mea. Și domnul Telicca, pentru că FACE a fost creat cu bani uh, din bugetul european, e uh, important să evaluăm dacă a fost un succes, dacă trebuie să fie îmbunătățit, modificat în materie de finanțare pentru, uh, nu știu, proiecte inovatoare, da, în mod clar trebuie să facem acest lucru. De aceea cred eu că a fost o, un instrument potrivit pentru a pune capăt dificultăților de finanțare, însă acum trebuie să analizăm reușita sa. Și după cum am spus la începutul acestui dialog, mă bucur de faptul că am fost invitat, că avem posibilitatea să dialogăm, vă mulțumesc pentru contribuții și rămân în continuare disponibil pentru întreaga procedură bugetară, pentru a interacționa împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Uh, colleague, Mulțumesc, stimate coleg, pentru prezența alături de noi aproape o oră. Avem și reprezentanța ai Comisiei Europene alături de noi și am înțeles că toate semnalele din discuția noastră vor fi luate în considerare pentru că veți face propunerea peste câteva săptămâni, de fapt. Deci, dorim ca anumite lucruri importante menționate de toți colegii și de mine din punctul de vedere al Comisiei ITRE este atât de importante și dorim să le vedem în proiectul dumneavoastră de raport privind bugetul pentru la anul. Mulțumesc, Sigrid, mulțumesc tuturor colegilor pentru dezbatere. Deci, termenul este 13 iunie, pentru proiecte pilot 27 aprilie, votul uh, ITRE privind liniile bugetare pe 11 iulie. Mulțumesc foarte mult! Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. 18 și 19. Discutăm despre piața internă a electricității, reformare și reguli comune pentru piața internă a energiei electrice reformare. Deci de, de, e vorba de reformarea regulamentului și de reformarea directivei, așa cum am hotărât la coordonatorii acum câteva luni. Le discutăm împreună și raportorul nostru pentru ambele subiecte este Cristianis Carinci. Doresc să spun că Propunerea de regulament acoperă aspectele ongro ale pieței interne electricității și aspecte inclusiv legate de consumatori la nivel uh, în detalii. Deci cele două aspecte sunt strâns legate și de aceea coordonatorii de la ITRA au hotărât, așa cum am spus, să discutăm împreună. Toți raportorii din umbră sunt aceiași pentru ambele dosare și obiectivul este modernizarea pieței europene a electricității, ca să rămână competitivă și să ne permite și să atingem obiectivele legate de schimbările climatice și să permită o mai bună folosire a, a echipamentelor informatice. Piața să devină mai flexibilă, mai descentralizată, și să se permită interconectările sau legăturile, interconexiunile cu piața unică digitală, cu Uniunea Telecomunicațiilor. Bineînțeles, va fi nevoie de multă finanțare și trebuie să ne asigurăm că locuințele private vor avea acces la energie, la prețuri convenabile în toată Europa. Adaug că cele două propuneri sunt strâns legate de șapte alte propuneri din pachetul energiei ecologice sau curate. Trebuie să păstrăm perspectiva întregului pachet. La sfârșitul anului vom avea propuneri adoptate, noi, o nouă abordare, poate nu complet nouă, dar o nouă abordare privind piața gazului. Deci acum discutăm mai în primul rând despre electricitate, dar nu numai, pentru că dacă discutăm despre guvernanța Uniunii Energiei, bineînțeles, lucrurile sunt legate, ehm, deci se vorbește și despre gaz și despre electricitate și de celelalte tipuri de energie, bineînțeles. Atât am avut de spus și acum dau cuvântul colegului Cristian Iscanici pentru a iniția discuția și Vă dau mai multe minute pentru că avem două puncte pe care le discutăm împreună, atât raportorului cât și raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Observație generală. Știm cu toții că lumea s-a schimbat radical în ceea ce privește electric, energia electrică, deci modelul vechi cu producători mari și toată lumea e consumator pasiv al electricității care vine de la centrală, fie termocentrală, fie hidrocentrală, fie centrală pe gaz. Lucrurile s-au schimbat, avem obiective legate de schimbările climatice, ținem cont de evoluția tehnologiei și, indiferent ce vrem și nu vrem, piața, pe piață vor fi din ce în ce mai multe energii regenerabile și până când energiile regenerabile vor fi uh, baza și energiile fosile vor fi folosite numai atunci când nu bate vântul sau când va fi destul soare pentru a genera suficientă electricitate. Dar încă azi trăim într-o lume a subvențiilor care distorsionează piețele. În aceste două dosare legislative, dar de altfel întregul uh, pachet, trebuie să ne asigurăm că vor scădea prețurile la consum și că transmitem eh, semnale de investiții actorilor de pe piață care să știe unde să investească pentru a asigura capacitatea necesară pe piață atunci când avem nevoie de ea. Când vine vorba de pachetele de la com, pachetul de la comisie, diferitele pachete mari de la comisie, acesta este cel care abordează direct chestiunea costurilor, de deci scăderea prețurilor prin concurență, prin sporirea concurenței și prin buna funcționare a pieței. Trebuie să abordez patru subiecte care sunt, după părerea mea, esențiale în aceste două dosare. Întâi, mecanisme de asigurare a capacității care are legătură cu subvențiile, în al doilea rând cooperarea regională prin centrele regionale, apoi zonele de licitație și prețurile în funcție de creștere, de cerere ofertă și prețurile reglementate. Deci, întâi, mecanismele pentru reglementarea capacității. Astăzi, statele membre hotărăsc ce capacitate, de ce capacitate de rezervă au nevoie. Deci statele membre decid. Comisia propune să se facă mai întâi o evaluare regională pentru a determina dacă e nevoie de un astfel de mecanism. Deci Comisia trebuie să uh, hotărască dacă e nevoie de un mecanism de rezervă. Ce sunt aceste mecanisme de asigurare a capacității? Sunt, de fapt, subvenții pentru care noi consumatorii plătim. Um, fie consumatorul este agent, comerci, agent economic, fie că este unul privat. Deci dorim ca aceste mecanisme să fie minime și să fie folosite doar când nu există alternative. Trebuie să există dimensiune transfrontalieră. Pentru că electricitatea încă um, tranzitează dincolo de frontiere, dar important este să, deci, să ne asigurăm că, indiferent ce se întâmplă, vom putea prinde becul. Și Comisia propune ca eligibilitatea pentru mecanismele de reglementare a capacității să fie legate de emisie de dioxid de carbon. Și sunt convins că colegii vor avea multe de spus despre asta, dar cred că trebuie să privim lucrurile din uh, unghiul siguranței aprovizionării, fizabilității și subsidiarității. Astăzi, mixul energetic este de competența statelor membre. Nu sunt convins că trebuie să schimbăm acest lucru. Acesta e primul subiect. Voi trece la al doilea mai rapid. Deci, al doilea subiect, cooperarea regională prin centrele operaționale regionale. Astăzi avem um, coordonatori regionali al siguranței aprovizionării cu energie, care acum uh, sunt interconectați în țările baltice în ianuarie la anul. Deci se va face o coordonare online între uh, operatorii sistemelor de transmisie din statele membre. Deci acestea vor deveni centrele regionale. Comisia dorește să introducă deci centrele operaționale regionale, deci a depăși coordonatorii pentru a suplimenta operațiunile naționale, pentru a le permite să-și coordoneze mai bine sarcinile, cum ar fi calcularea capacităților, analizele de securitate uh, sau dimensionarea regională a capacității de rezervă. Observația mea este următoarea. Bineînțeles, ca să funcționeze piața, lucrurile trebuie să funcționeze și la nivel regional. Întrebarea mea este ce facem cu competențele? Cum trebuie împărțite ele? Astăzi, uh, organismele naționale au responsabilitatea. Deci uneori există unul singur într-un stat membru, uneori există mai multe într-un stat membru. Trebuie să vedem care sunt responsabilitățile lor și cum se asigură stabilitatea. În al treilea rând, zonele de licitație. Astăzi, situația este că zonele de preț nu reflectă întotdeauna congestionarea rețelelor. Deci, există state membre și mă gândesc mai ales la un stat membru unde există congestionare, dar există o singură zonă de preț. Propunerea Comisiei este că zonele trebuie să se bazeze pe Uh, sistemele structurale pe termen lung și să includă zonele care nu sunt congestionate. Deci, până la punctul uh, de congestionare a conexiunilor, aceasta ar fi o zonă de licitație. După deci, piața ideală, acesta nu ar fi o problemă, pentru că totul este atât de bine conectat și nu există congestionări în Europa și totul merge bine. Dar uh, asta e doar într-o lume ideală sau pe o piață ideală. Astăzi trebuie să facem față situației actuale și eu cred că zonele de preț sunt importante pentru a oferi stimulentele potrivite pentru investiții. Deci, dacă într-o parte a Europei există foarte multă cerere și uh, puțină ofertă, prețul trebuie să fie ridicat. Dar dacă, în acea parte, dacă, dacă acea parte a Europei este într-o zonă de preț care uh, în care electricitatea este mult mai ieftină decât ar trebui să fie, acolo nu se vor face investiții. Nu vor exista simulent, stimulente pentru a se crea interconectări. Deci trebuie să stimulăm investițiile. În al patrulea rând, mm, prețuri în funcție de cerere și ofertă și prețuri reglementate. Astăzi, există din ce în ce mai multă energie generată flexibil, deci energie solară, eoliană, dar uh, cererea nu este flexibilă și în multe țări consumatorii, cei puțin cei domestici, încă au prețuri reglementate. Dacă dorim tranziția energetică, dacă dorim să evoluăm de la energia fosilă la surse mai puțin poluante, uh, multe fac sunt pe bază de biomasă sau hidroenergie, toate acestea sunt greu de neprevăzut. Va bate vântul, va, va um, străluci soarele, nu se știe. Deci, um, oferta va evolua. Îmi mai dați 30 de secunde, vă rog, domnule președinte? Deci, vom... deci mulți au multă energie în stand-by ca să uh, intre în rețet când e nevoie. Dar uh, e interesant să există și uh, cerere în rezervă atunci când există multă ofertă. Deci dacă consumatorul se implică prin prețuri, nu va avea nevoie de capacități suplimentare în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum au cuvântul raportorii din urmă, mai întâi doamna Berta de la S și D. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Acest pachet conține o serie de dosare foarte importante, dar, din punctul meu de vedere, regulamentul și directiva privind designul uh, pieței energiei trebuie să fie privilegiată, pentru că aici vorbim până la urmă despre noua ordine a pieței energiei electrice la nivel european. Această piață s-a schimbat puternic în ultimii ani, numărul actorilor de pe piață a crescut, Consumatorii pasivi uh, sunt uh, din ce în ce mai activi în momentul de față și, de asemenea, aprovizionarea uh, este din ce în ce mai descentralizată și designul pieței trebuie să țină cont pe viitor de toate aceste schimbări. Acum, comentariile pe fond. Eu consider că trebuie să stabilim clar care sunt uh, competențele tuturor autorităților naționale, tuturor uh, operatorilor uh, sistemului de distribuție și de transport. Competențele acestea trebuie să se schimbe ca urmare a schimbării pieței. Actorul ace- actorii aceștia sunt foarte importanți pentru viitorul pieței și uh, acești actori trebuie să aibă posibilitatea de a se a înflori. În același timp însă trebuie să ținem cont români și de consumatori, consumatori care trebuie să aibă posibilitatea de a-și produce propria energie, de a stoca această energie și eventual chiar de a o vinde. De asemenea, un punct important pentru viitorul design este cooperarea europeană. Această cooperare pe plan european trebuie să arate în așa fel încât să genereze o mai mare securitate a sistemului, dar și a aprovizionării. Trebuie să ținem cont, trebuie să ne gândim cum anume trebuie să fie organizată această cooperare transfrontalieră pentru a, a permite o securitate a aprovizionării cât mai puțin costisitoare cu putință pentru operatori, dar și consumatori. Mi se pare că un principiu energy only este potrivit pentru piață. În momentul de față există uh, mecanisme diferite în diferitele state membre și, din, pă- din, din păcate, aceste mecanisme diferite de generare uh, energiei electrice nu contribuie la unitatea Uniunii energetice. Eu consider că o promovare a investițiilor în uh, sistemele de distribuție și în cele de transport, de asemenea investițiile în uh, securitate trebuie să fie să se ridice la un nivel acceptabil pentru a asigura evitarea tuturor blocajelor. Mecanismele acestea de capacitate, în schimb, de asigurarea capacității ar trebui să fie mai degrabă o soluție de ultim resort. resort. După aceea, zonele tarifare. Un alt subiect interesant. Comisia propune, vine cu anumite propuneri în acest sens, dar propunerile Comisiei ar duce, spre exemplu, scindarea Germaniei în două zone diferite, lucru care este inacceptabil din punctul meu de vedere. De ce nu consider că uh, Comisia Europeană trebuie să ia decizii de genul acesta, decizii care afectează strict uh, siguranța energetică a unui singur stat dar, bineînțeles, sunt dispusă să ajung la compromisuri alături de ceilalți colegi. Vă mulțumesc mult! Czesak zastępuje pana Krasnodemskiego w imieniu... Cine îl înlocuiește pe domnul Krasnodevski în numele ECR? Domnul Cezac. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați spus bine, îl uh, înlocuiesc pe raportorul nostru din umbră, și eu voi fi cea care voi prezint, prezenta poziția sa, respectiv poziția grupului nostru. Nu vo- domnia sa nu poate fi prezent astăzi, dar iată mi-a transmis sau vă transmite prin mine comentariile sale cu privire la propunerea Comisiei Europene. Cel Uniunii Energetice to zapewni Principalul obiectiv al Uniunii Energiei este să garanteze stabilitatea ofertei la prețuri rezonabile. Acest lucru este valabil și când vine vorba de electricitate. Statele membre nu trebuie să renunțe la independența lor din acest punct de vedere. De aceea, liberalizarea pieților e riscantă, pentru că e probabil că multe resurse de energie vor fi pierdute pentru că nu respectă criteriile de mediu. Deci, țările care importă energie electricitate vor fi dependente de mari producători cum sunt Germania sau Franța. Trebuie să răspundem și la întrebarea privind gestionarea posibilelor crize. Ar trebui să fie nevoie să renunțăm sau să, să nu furnizăm energie electrică anumitor uh, clienți uh, pentru a lupta împotriva sărăciei energetice? Fiecare soluție are anumite avantaje. Dacă țările nu sunt devenite de un partener mai puternic, țările nu trebuie să renunțe la capacitatea lor de producție, chiar dacă au nevoie de această capacitate de rezervă și în fiecare zi le cele costă mai mult. În urma deciziei Consiliului European din decembrie anul trecut, nu trebuie să uităm că siguranța furnizării cu energie, inclusiv furnizarea de electricitate consumatorilor, este o obligație a statelor membre. De aceea trebuie să adopte măsuri pentru a garanta independența uh, pe termen lung în uh, asigurarea furnizării de energie. Now, on behalf of... Mulțumesc și acum de la ALDE, are cuvântul doamna Mlinar în locul doamnei Calas. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, așa cum ați spus, iau cuvântul numele Cai Calas, care, din păcate, nu poate fi alături de noi astăzi. Colega mea se bucură de această reformare um, a legislației privind piața electricității, care este foarte necesară dacă dorim ca Uniunea Europeană să fie lider în lupta împotriva schimbărilor climatice și oferi energie la prețuri competitive furnizări de energie bazată pe centralele mari nu sunt, este adaptată nivelului de flexibilitate pe care o poate oferi astăzi tehnologia. Consideră că este foarte important să ne bazăm pe punere practici existente din Europa. De exemplu, um, piața din nordul Europei. Trebuie, trebuie să știm că dacă nu obținem rezultate, există riscul unor diferențe din ce în ce mai mari între nordul Europei și țările baltice, cu obiective ridicate de energie regenerabile și piețe funcționale flexibile, și sudul și Europa Centrală și de Sud. Deci nu trebuie, nu trebuie să uităm acest obiectiv când construim Uniunea Energiei când vine vorba de capacități, care se bucură de faptul că Comisia încearcă să pună condițiile necesare pentru a asigura că mecanismele de asigurare a capacității nu distorsionează funcționarea piețelor. Dar trebuie să se gândească totuși dacă aceste condiții sunt suficiente pentru că după ce se creează aceste piețe, este mult mai greu să se scape de ele decât să nu se creeze deloc. Din vine vorba de piețele în detalii, dacă piețele ongro devin mai flexibile, este important ca flexibilitatea să ajungă de pe piețele ongro pe piețele în detai, să fie interesul consumatorilor. De aceea e important să se creeze stimulente pentru prețuri dinamice uh, și soluții pentru adaptarea um, cererii la ofertă distorsionările piețelor sunt în, nu sunt în interesul consumatorilor, dar această flexibilitate nu poate fi maximizată pe piețele în detai dacă consumatorii nu dețin informațiile potrivite. Aici nu e vorba de informații odată pe an sau odată la șase luni. E vorba de date în timp real care le permit să-și gestioneze consumul în fiecare zi. Comisia a arătat că folosirea contoarelor inteligente sau uh, contoarele inteligente nu au fost uh, puse în aplicare complet decât în 17 state membre. E nevoie de soluții de, uh, pentru ca uh, consumul să se adapteze la ofertă, oferind, creându-se mediul potrivit pe piață, mai ales în funcție de economia datelor. Este important pentru colega mea să sprijinim noile evoluții uh, de la programe, de la, uh, la aplicații care pot să amelioreze piețele și să permită consumatorilor să ia decizii informate. Mulțumesc foarte mult. Caia Calas va dorește o bună cooperare uh, cu raportorul și cu ceilalți colegi. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Turmes de la Versi. Mulțumesc, Ierji. Cred că o piață poate funcționa doar atunci când costurile sunt corecte. Și un aspect de care trebuie să țină cont este faptul că vedem dacă toată lumea plătește pentru poluare, pentru deșeuri și pentru riscuri. Aici e vorba tot de designul pieței și trebuie să răspundem la aceste întrebări. Și noile plăți privind capacitatea este o distorsionare suplimentară a concurenței. Și se pare că majoritatea suntem de acord că avem o problemă legată de supracapacități în Europa. Deci, poate am putea chiar uh, să face mai multe față de ce propune textul Comisiei. În al doilea rând, trebuie să avansăm de la rigiditate la flexibilitate. Astăzi, pe piață, rigiditatea acesteia are avantaje, dar avem nevoie de o piață cu flexibilitate. Deci, e nevoie de gestionare a cererii, uh, de centrale flexibile și așa mai departe. Bineînțeles, uh, fiecare mașină de spălat poate să juca un rol peste 15 sau 20 de ani. Eu propun să începem cu birourile, cădurile de birouri, cu uh, fabricile, IMM-urile și apoi să trecem la consumator, pentru că e mult mai ușor și din punct de vedere economic să începem cu consumatorii mai mari când vine vorba de flexibilitate. Apoi, piețele regionale. nu trebuie să acționeze nici la nivelul întregii Europe, nici la nivel strict național. De exemplu, piața electricității în Germania nu există astăzi. Dacă ar fi rezista, existat o piață strict franceză, Franța ar fi, n-ar mai fi avut uh, lumină, nu s-ar mai fi aprins plecurile. Uh, electricitatea din toate țările din, zorul, din jurul Franței a ajuns în Franța pentru a mm, suplimenta oferta. Deci avem bazinul din nord, uh, bazinul din centrul și um, vestul Europei și cred că dacă consolidăm aceste um, piețe regionale, acestea vor avea un efect pozitiv asupra prețurilor la consumator. Dar trebuie să vedem cine, cine reglementează piețele regionale. Nu cred că poți să ai un arbitru național dacă piața este regională. E nevoie de Trebuie că și ca cer să aibă un rol, comisia să aibă un rol. Ehm, deci, reglementarea trebuie să fie conformă modului în care arată piața în practică. Acum, în legătură cu prețurile. În California, de exemplu, există prețuri, ehm, micropiețe cu foarte puțină lichiditate. Germania are o problemă, dar Germania a început să rezolve problema cam târziu. Nu doresc să vorbesc prea mult despre Bavaria și de ce s-au înregistrat aceste întârzieri, dar eu cred că avem nevoie de o soluție undeva la mijloc. Trebuie să facem presiuni asupra unei, unor țări ca Germania să își adapteze rețelele și cred că Uh, zonele de prețuri au un sens, dar nu microzonele de piețe. Avem nevoie de piețe mari lichide cu timpul de reacție la 5 minute sau un sfert de oră și acolo se, astfel se poate obține piețe flexibile la costurile cele mai mici. Și mă opresc aici astăzi. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Ernst de la GUE. Dank. Um, mulțumesc. Cred că această directivă și acest regulament sunt uh, esențiale. Designul pieței energiei electrice reprezintă o șansă, o șansă pentru a promova sistemele durabile, sisteme durabile la nivel european, sisteme care să se bazeze pe energiile regenerabile. Acum revenind uh, la subiect, injectarea energiei uh, electrice în rețeaua națională. Știți prea bine, aceasta este o soluție pe care a folosit-o Germania și uh, această soluție s-a dovedit a fi una fructuoasă și considerăm că trebuie să fie promovată și pe viitor. Tocmai de aceea, propunerea uh, Comisiei în legătură cu centralele de 500 de kW, mi se pare uh, mi se pare o piedică mai degrabă decât un ajutor pentru uh, promovarea energiilor regenerabile. Eu cred că injectarea trebuie să fie posibilă și în cazul centralelor cu o capacitate mai mare. Uh, deci e nevoie de garantarea acestor privilegii de injectare pentru, aceste, uh, pentru centralele pentru centrale și pe viitor pentru centralele mai mari, cu o capacitate mai mare de 500 de kW. Deci, iată, avem o, o, o soluție care s-a dovedit a fi fructuoasă, dar uh, care este dată la o parte acum uh, de către Comisia Europeană. În ceea ce, în ceea ce privește dispeciu, dacă acesta trebuie să se bazeze pe realitățile de, de pe piață, mm, nu prea înțeleg cum ar trebui să funcționeze asta în realitate. Eu tare mă tem sau noi ne temem că genul acesta de soluție ar putea să se transforme într-un impediment în calea energiilor regenerabile, dar suntem deschiși uh, discuțiilor. După aceea, eu cred că trebuie să clarificăm uh, situația Uh, centralelor de uh, energie, producătoare de uh, energie regenerabilă. După aceea, capitolul 12, acolo se stabilesc clar atribuțiile operatorilor de sistemului de distribuție și a sistemului de tra- transport. Um, cred că am putea rafina propunerile comisiei. După aceea, mm, când uh, vine vorba despre cooperarea transfrontalieră. Mm, consider că propunerile uh, raportorului sunt cam vagi aici, nu știu care sunt ideile sale cu adevărat. Uh, poate că ar trebui să analizăm propunerile sale în raport cu realitatea. După aceea, mecanismele de acestea privind capacitatea, da, suntem de acord că nu sunt neapărat o soluție. Dacă continuăm uh, cu uh, propunerile legate de competiție. Da, competiția este bună, uh, sunt și eu de, de această părere, dar în cazul în care e să ne dorim să sprijinim concurența, atunci trebuie să facem în așa fel încât subvențiile să dispară cu totul. Uh, după aceea, la capitolul 23, uh, Comisia vine cu anumite propuneri în ceea ce privește centralele pe cărbune, da, în ceea ce privește pragurile de emisii suntem de acord. Noi ne-am dorit chiar o mai, un prag mai înalt, mai sever, dar am putea accepta și acest prag. Da, e important ca toate aceste prevederi să se aplice imediat ce regulamentul va fi adoptat. Dar mai există și niște propuneri uh, pozitive în, acest, uh, în acest text al Comisiei, în cazul în care propunerile legate de aceste balancing markets uh, Uh, vor fi acceptate, atunci cred că mergem în direcția cea bună. Bine, va mai trebui să discutăm și despre tarifare, despre prețuri. Nu o să fie simplu, dar mă opresc aici. Mulțumim tare mult, stimată doamnă. Urmează domnul Tamburano. Mulțumesc, domnule președinte. În general, noi suntem mulțumiți de acest pachet de propuneri legislative în legătură cu piața energiei electrice. Pentru în diferite regiuni, uh, regulile uh, nu corespund acordului de la Paris și riscă să expire înainte de a fi adoptate. Sper că vom reuși să contribuim cât mai bine la uh, raport pentru a echilibra ambiția cu regionalizarea pieței pe de o parte și flexibilitatea, modularea și cooperarea uh, între politicile și măsurile naționale pe de altă parte. Punctul de plecare pe care l-a oferit Comisia are mai multe aspecte pozitive, dar și altele care trebuie ameliorate. Consumatorul este central. E nevoie de mediere europeană în mecanismele de capacitate, uh, dezvoltarea pieței serviciilor energetice, uh, măsurile de eficientizare și uh, de gestionare a cererii sunt importante. Dorim o tranziție spre un sistem care să fie bazat pe energiile regenerabile 100% cât de repede. Mi-ar plăcea să se întâmple asta și de aceea aș dori ca raportorul să ține cont de patru aspecte după mine prioritare. Întâi, să evităm ca piața să fie tot timpul în supracapacitate și să reducem limita maximă uh, pentru uh, instituțiile care pot beneficia de mecanisme de uh, asigurare a ofertei. Considerăm că limita este prea ridicată pentru a garanta că doar solicitările cele mai eficiente și cu puține emisii pot beneficia de subvenții când vine vorba de introducerea mecanismelor de capacitate. Identificăm, încă ne gândim care e nivelul de plecare cel mai potrivit. Colega de la GUE a citat o valoare propusă de un ONG, dar indiferent care e acesta, el trebuie să scadă în timp. Comisia a elaborat un sistem de identificare a tehnologiilor celor mai performante în cadrul directivei privind emisiile din industrie și cred că trebuie să facem referire concret la acestea și pentru a ne asigura că centralele respectă standardele de calitate a aerului. Dacă dorim să arătăm cetățenilor că UE crede cu adevărat în tranziția energetică, trebuie să transmitem un semnal clar. Și aici, mecanismele de remunerare a capacității sunt singura formă de control care arată că aceste mecanisme sunt deschise orice surse disponibile și sunt coerente cu politicile de decarbonizare. În al doilea rând, Trebuie să evite orice formă de compensare a producătorilor de energie pe baza justificării că ei hotărăsc ce cantitate generează anterior pe baza previziunilor cererii. Dacă dorim cu adevărat să oferim o șansă consumatorului să consume mai puțin și mai bine, și megavatul trebuie să fie bazat, trebuie să țină cont de diferitele surse. Pe trebuie să promovăm măsurile de flexibilitate, flexibilizarea cererii, dar nu să se lase compensat la nivel național. Nu trebuie pedepsiți cei care oferă servicii inovante tocmai pentru a răspunde mai bine la obiectivele de, privind schimbările climatice. Deci eu aș dori să eliminăm alineatul 4 din articolul 17, în al treilea rând introducerea de obiective pentru, rege, pentru resursele regenerabile. Uh, nu e adevărat că sunt pe același plan cu resursele de, energie convenționale. În al patrulea rând, trebuie să cităm și avantajele autoproducerii și nu doar costele acesteia pentru a influența mai mult alegerile de la nivel național și pentru a promova noi actori pe piață pe baza valorilor adăugate uh, în ceea ce privește reducerea pierderilor în transmisie, o, fle o flexibilitate mai mare a rețelei uh, și astfel pe, oferită sistemului pe întregul continent. Sistemele închise de distribuție trebuie să fie favorizate și promovate pentru că oferă beneficii pe termen lung întregi rețele și obiectivele climatice și energetice utile Uh, sunt foarte importante pentru a menține emisiile de gaze cu efect de seră sub nivelele de la Paris. Deci, trebuie să se creeze condiții echitabile, așa cum a menționat Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you all the shadow reporters. Uh... Mulțumim raportorilor din umbră. Continuăm acum cu oratorii în numele individual. Domnul Nica. Mulțumesc, uh, domnule președinte. <clears throat> Aș vrea să salut raportul pentru că nu este unul simplu deloc și mai ales că va trebui să elaborăm, să dăm răspunsuri în acest raport unor propuneri venite din partea Comisiei care uh, sunt cel puțin unele dintre ele ambițioase, altele dintre ele bănesc că trebuie să fie foarte bine explicate. Și ca să fiu mai concret, nu este foarte clar cum va funcționa un șablon care se dorește a fi impus pentru 27-28 de state membre. Sperăm ca Regatul Unit în alegerile următoare să întoarcă Brexitul. Și nu este foarte clar cum acest lucru se poate întâmpla în cazuri concrete. Și am să vorbesc despre România, ca să nu lungesc discuția. Numărul 1. Mecanismul de compensare. Mecanismul de compensare este uh, stabilit în momentul în care cei din industria regenerabilă nu pot să producă. În România în fiecare an este iarnă. Și în fiecare an temperaturile se duc la minus 20 de grade, cu vânt care bate uneori și pe perioade lungi de timp cu peste 100 de km pe oră. În această perioadă, pentru că noi avem peste 20% din, uh, din consumul intern din regenerabile, aportul de regenerabile este zero. Pentru că la peste 65 de km pe oră uh, centralele eoliene se opresc automat, fiind furtună de zăpadă, nu e nici posibilitatea ca să ai energie produsă de solar. Asta e ca să fie explicația clară. În aceste situații nu intră în, capaci- nu intră în uh, producție decât centralele pe cărbune, care au o capacitate cam de 30% din consumul național al României. Cum și cine va produce energia asta electrică în România dacă intră în vigoare pachetul ăsta așa cum este el uh, uh propus de către Comisie? Pentru că răspunsul care l-am primit de la Ministerul Energiei din România este unul clar și cuprinzător. Imposibil. Când spun imposibil, trebuie să aveți în vedere faptul că la aceste temperaturi, în primele 12 ore, rata de mortalitate a persoanelor în vârstă și cele bolnave depășește 5%. În următoarele 12 ore această rată de mortalitate se dublează, iar în 24 de ore, nu vreau să vă dau nici cifra, și nici faptul că 60% dintre clădiri îngheață complet cu toate instalațiile care le au în ele. Deci trebuie să luăm lucrurile foarte serios și să ne gândim cum anume se poate aplica acest mecanism, astfel că să fie real și nu unul care să poate să fie considerat utopic și în același timp care să dea și siguranța în funcționare și în alimentarea cu energie electrică. Doi, trebuie să avem mare grijă cu dispeciate regionale. Pentru că în momentul acum, ă, de față, avem responsabilități naționale. Și responsabilitatea națională aparține celui care este dispecerat energetic național. În momentul în care apare acest transfer de competențe undeva într-o zonă în care nu există nici cunoștința necesară, nici experiența și dați-mi voi să vă spun, nici responsabilitatea necesară, ne putem trezi cu niște situații care nu vrem să le întâlnim. Nu trebuie făcută confuzia între piața de energie regională, care și acum funcționează, și acum toată lumea vinde în toate părțile, toate țările vând și există această piață. În momentul în care confundăm piața cu uh, modul de asigurare a siguranței energetice, cred că facem o mare uh, eroare. Uh, Uh, și uh, un ultimul lucru pe care aș vrea să menționez, domnule președinte, este acela că în această abordare, care are multe aspecte extrem de pozitive și sunt multe lucruri extrem de inovatoare și binevenite, trebuie să avem grijă cu aceste detalii care pot arunca în aer tocmai esența acestui raport prin imposibilitatea punerii în practică. Și mai ales prin faptul că nu există ora actuală o sursă de magazinare care să fie reliable, care să aibă substanță. Toată lumea vorbește despre stațiile de pompare a apei. Dați-vă să vă spun, costă aproape un miliard de euro. Asta este proiectul România pentru o stație și umbră de 5 ani de zile să caute un investitor să dea banii respectivi. Baterii. Nu avem bateriile de capacitate necesară pentru ca să putem să avem această înmagazinare energie. Deci, o punere în acord a ceea ce înseamnă dezvoltarea tehnologică cu tot ceea ce înseamnă uh, uh, previziunile pentru uh, următorii 20 de ani, cred că ar face ca acest lucru și acest raport să beneficieze de un suport foarte Uh, important și mai ales unul uh, necondiționat. Mulțumesc. Thank you very much, colleague. Madame Nibler. Mulțumim, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau și eu să fac vreo două comentarii. Pornesc de la cele spuse de către domnul Nica. Are mare dreptate domnul Nica. Bineînțeles, toată lumea își dorește o piață unică, dar uh, la nivel european, dar trebuie să ținem cont de faptul că situațiile din diferitele state membre sunt diferite și de aceste diferite diferență trebuie să ținem cont neapărat în uh, contextul noului design. S-ar putea să avem nevoie în continuare de aceste mecanisme de capacitate. Uh, nu sunt frumoase, dar asta este, ele sunt uh, necesare pentru că ele contribuie până la urmă la siguranța aprovizionării și asta este dezideratul nostru numărul 1. Nu ne dorim ca deciziile noastre să ducă la Uh, scăderea siguranței aprovizionării, la uh, obstacole suplimentare pentru uh, industria noastră, pentru companiile noastre. Deci cer Comisiei Europene să evalueze clar în ce măsură soluțiile pe care le propune sunt funcționale sau nu. Eu cred că aceste mecanisme, din păcate, sunt necesare în momentul de față, vor fi necesare și în următorii ani. Uh, Uh, tot, din păcate, dar uh, s-ar putea ca aceste mecanisme tocmai să ne ajute ca pe viitor să atingem toate obiectivele în ceea ce privește mm, energiile regenerabile. De asta se va întâmpla cândva în viitor. După aceea, în al doilea rând, eu cred că nu trebuie să facem aici un. Uh, să, să facem. Uh, Uh, greșeala de a pune în aceeași oală uh, reducerea emisiilor cu uh, promovarea energiilor regenerabile. Eu cred că în momentul de față nu e corect să promovăm doar anumite centrale care au emisii mai scăzute. Uh, Deocamdată nu ne permitem lucrul acesta. S-ar putea să, sau avem nevoie de toate resursele acestea de, de re, re, um, toate, avem nevoie de toate aceste rezol, uh, resurse, avem nevoie de ele. Deci nu cred că dezideratele de protecție a mediului trebuie să fie puse în aceeași oală, pentru că aici ar trebui să primeze siguranța aprovizionării. Uh, încă un aspect pe care vreau să-l pun în discuție este articolul 13 din regulament. Eu cred că trebuie să venim cu norme care să uh, crească încrederea uh, participanților pe piață și a consumatorilor. Tocmai de aceea eu consider că acest articol ar trebui să fie concertat cu absolut toți actorii și autoritățile naționale și de asemenea trebuie să se stabilească o perioadă de tranziție pentru uh, punerea în aplicare a acestei norme. Deci, da, idatic vorbind, avem nevoie de acest articol. Din păcate, iată, lumea arată așa cum este, evoluția este cum este, avem nevoie de genul acesta de uh, norme, de reguli, dar haideți uh, să nu ne grăbim uh, prea tare, trebuie să existe o perioadă de, de tranziție, o, o perioadă de tranziție cât se poate de clară. Și în plus, decizia finală nu cred că ar trebui să fie luată de către Comisia Europeană. Există alte foruri mult mai abilitate să iau o decizie pe marginea subiectului acestuia. Mulțumesc. Urmează doamna Griffin. Mulțumesc. Designul pieței este un uh, dosar esențial care va, ne va permite să facem tranziția energetică. Acest design ar trebui să ne ajute să atingem obiectivele pe care le-am stabilit la nivel politic. E important să avem uh, energie cât mai ieftină cu putință trecerea aceasta de la sistemul centralizat la unul descentralizat ar trebui să uh, ne permită să avem o, o piață cât mai deschisă cu putință, la care să participe cât mai mult energia regenerabilă. Eu îmi doresc o promovare a energiei regenerabile. Acesta nu este doar obiectivul meu, ci și uh, Juncker a spus că Uniunea Energiei Europene ar trebui să fie lider mondial la nivelul uh, regenerabilelor. Dar pentru asta trebuie să luptăm. În regulamentul privind designul pieței uh, trebuie să creăm un cadru favorabil pentru energiile regenerabile. De asemenea, îmi doresc un model în care toți cetățenii să aibă drepturi, să controleze și să, să culeagă avantaje de pe urma acestor schimbări. Dar pentru asta e nevoie de mai multă transparență la nivelul facturilor, e nevoie în special însă de comparabilitate între contractele uh, pentru furnizarea energiei. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că cetățenii cei mai vulnerabili sunt protejați. Uh, de asemenea, avem nevoie de coerență su, uh, susțin propunerea Comisiei în ceea ce privește stabilirea de criterii de emisii pentru mecanismele de capacitate. Noi nu trebuie să sprijinim centralele cele mai poluante atâta timp cât există soluții mai ecologice. Aștept cu nerăbdare să continuăm munca pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Jose Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte o reorganizare a pieței este necesară pentru a avea o piață a energiei care să fie dominată de energii regenerabile și această nouă paradigmă necesită modificarea prețurilor pe termen mijlociu și lung, în așa fel încât să avenim cu garanții pentru viitoarele investiții. Cu toate acestea, există măsuri în, uh, în propunerea de regulament. Spre exemplu, Uh, prioritatea acordată energiilor regenerabile, mecanismele de remunerare a capacităților. Ei bine, trebuie să ne asigurăm că nu se va prioritiza uh, producția electrică pe, plecând de, uh, în detrimentul energiilor regenerabile. Și știm foarte bine că avem nevoie de un supliment de energie în anumite perioade, însă asta nu trebuie să servească drept scuză pentru a susține energiile care poluează. În ceea ce privește propunerea de directivă, eu cred că este o inițiativă bună, în așa fel încât cetățeanul să poată să-și gestioneze consumul. În acest sens, directiva vine cu măsuri pentru a îmbunătăți sistemele electrice și pentru a spări participarea consumatorilor la piață. Și, ca și raportor, pot să vă spun că uh, sunt gata să colaborez în așa fel încât aceste propuneri să devină cât mai concrete. Mulțumesc! Oh, thank you very much. Mulțumim foarte mult! Și acum doamna Cumpula Natri. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să particip la această dezbatere. Sunt aici mai multe aspecte la care trebuie să ne uităm cu atenție. Prețul, securitatea și mediul, și anume poluarea. Uh, eu cred că aici e nevoie de pragmatism pentru aceste politici energetice, ceea ce înseamnă că trebuie să fim atenți la acordurile referitoare la schimbări climatice, angajamentele luate la Paris. Deci, e nevoie de mai multe tehnologii noi uh, care să fie promovate. Există deja tehnologie pe care, ne, care ne-ar permite să ne îndeplinim aceste, aceste ținte, dar vom lăsa o moștenire grea copiilor noștri. Uh, nu știu dacă venim cu instrumentele potrivite pentru a susține întreprinderile în momentul de față și va trebui să ne gândim uh, mai în profunzime. Cum va arăta viitorul? Cum vom face ca aceste piețe să funcționeze? și să nu ne mulțumim doar cu structurile existente și să promovăm noi tehnologii. Acum, de ce trebuie să susținem pe cineva care își dorește să folosească energie produsă la modă veche și poluantă? Nu! Ar trebui să utilizăm mai puțină energie Uh, și să modificăm prețurile, dar toate aceste lucruri trebuie să se facă în mod pragmatic, fără a pierde din vedere țintele noastre. Durabilitatea, plecând de la situația în care ne aflăm acum, să examinăm oportunitățile de a modifica progresiv sistemul. Sistemul de producție, sistemul de distribuție, e clar că există soluții tehnologice ce ar putea fi utilizate și care ar reprezenta o plusvaloare. Și încă un aspect care nu se referă la tehnologie, ci mai degrabă așa, la viitor. Ce anume putem îmbunătăți pe viitor? Care este valoarea adăugată pe care o putem face? Uh, o putem obține la nivel de 28 de state membre pe care fiecare stat membru în parte singur nu o poate obține. Deci aici aș spune eu că e vorba mai degrabă de uh, latura politică, nu neapărat tehnologică. Și cred eu că în principiu ar trebui să înregistrăm progres pe acest dosar. Mulțumesc și acum colegul Zorinio. Evident, nu fie deșar de dar mă contribut preste. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să contribui la această dezbatere atât de importantă. Tranziția energetică presupune că trebuie să știm exact ce anume ne dorim ca și rezultat. Știm care este punctul de plecare, ceva fundamental. Dar, mai întâi, ceea ce ar trebui să facem este să acționăm la nivel internațional Există domenii în care putem fi lideri și, în acest sens, putem contribui la o îmbunătățire a calității mediului, a, zil, a, a traiului nostru de zi cu zi. Însă nu trebuie să subminăm competitivitatea industrială, ci să îmbunătățim calitatea nivelului de trai pentru cetățeni. Însă pentru asta e nevoie de o abordare progresivă, pe etape ar trebui poate să avem o rezervă. Nu știu, eu nu sunt neapărat favorabil energiei nucleare, dar dacă e o, foarte evoluat din punct de vedere tehnologic, ar putea fi o soluție care să se combine și cu alte uh, posibilități, eventual la nivel hidraulic, eolian, solar și Evident, pe parcurs, concepția noastră, concepția noastră despre piața energetică va evolua. Avem nevoie de rețele integrate la nivel energetic. E foarte important acest lucru, să avem interconectare. Iar în acest sens, cooperarea este deosebit de importantă. Avem nevoie de autoproducție, de autoconsum, de microsisteme care să se integreze în mod eficient în rețea. Deci, e dimensiunea macro, dimensiunea micro și asta ne va permite să avem foarte multe oportunități, o adevărată șansă. Raportul va fi redactat, vom avea un model de guvernanță în domeniul energetic, în mod foarte clar, și fiecare dintre noi va avea un rol de îndeplinit. Așa că lansez un apel către colegi, în așa fel încât să facem un efort pentru a avea o viziune comună, o strategie comună, un model de guvernanță integrat. Ceea ce n-a funcționat până acum, oricum nu o să funcționeze pe viitor. Deci, trebuie să avem o viziune nouă. Mulțumesc! Mulțumesc! Uitați, domnule Carinș, foarte multe așteptări și pentru aceste două dosare împreună. A, domnul Colicec, nu v-am văzut, îmi cer scuze, nu v-am văzut pe listă. Dar să știți că puteți lua cuvântul, vă rog. Despite the fact uh, being below the list, I would like to pose some... Bun, aș dori să mă refer la câteva observații foarte practice. Mai întâi, noi actori în domeniul energiei, consumatorii, aceștia nu trebuie să vină să nu reprezinte o sarcină, o povară suplimentară uh, pe umerii consumatorilor și fiecare actor pe piață trebuie să-și asume costurile în sistemul electric. Și dacă e vorba de agregare, ar trebui să vedem care sunt costurile la sursă și care sunt costurile legate de dezechilibre. Deci să calculăm absolut toate costurile, în așa fel încât să avem o imagine echilibrată la nivel regional, fiabilă. În al doilea rând, în mod atent, trebuie să vedem nivelul de detaliu în care vrem să intrăm în facturi. De multe ori, ă, consumatorii nu sunt neapărat informați Uh, despre felul în care ne-am angajat în această tranziție energetică. Uneori, consumatorii se plâng de complexitatea întregului sistem de facturare. Uh, V-ați uitat la ultimele structuri ale facturilor? E adevărat dezastru. Eu, ca și tehnician, sincer, nu, asta îmi pune probleme. Apoi, formatul datelor europene. După implementare, am observat că a existat o creștere nejustificată a costurilor către consumatori. O analiză a costurilor, care trebuie să fie realizată înainte de orice fel de propunere care să fie introdusă. Sistemul de distribuție, operatorii trebuie să aibă noi instrumente pentru a-și spori flexibilitatea în rețele în modul cel mai eficient cu putință indiferent că e vorba de piață, de uh, uh operațiuni uh, de uh, interne, în așa fel încât să reducem uh, costurile pentru consumatori sau să evităm creșterea prețurilor pentru consumatori. Și Evident, e nevoie de o conștientizare a responsabilităților la nivel de state membre. Ele sunt responsabile de stabilitate și de siguranța aprovizionării. Și evident, principiul de subsidiaritate. E clar că e nevoie, există specific, condiții specifice în funcție de fiecare țară și o armonizare europeană nu va fi eficientă în fond. Și o ultimă observație. În Germania piața energetică nu există. În ma țări mari această piață de fapt e fragmentată la nivel regional și o supracapacitate Uh, dacă există, asta poate fi vândută înspre țările mai mici. Asta e foarte clar, e destul de clar și pe viitor ar trebui să evităm astfel de situații. Pentru că am putea întrerupe sau perturba întregul sistem și s-ar putea să ne întoarcem înapoi, în uh, secolul XIX, când deva se inventase electricitatea. Mulțumim foarte mult, domnule Căhlicec, și acum Cristian Caranș. Vedeți că aveți foarte multe întrebări și comentarii. Aș vrea și eu să subliniez două lucruri. De altfel, unul dintre aspecte a fost menționat și de uh, colegi. 550 de grame CO2 limită de emisii. E articolul 194. Mixul energetic ar trebui să se afle la nivelul de competență al fiecărui stat membru. Dacă un stat membru își dorește să meargă până la 40% și energie regenerabile 50% și să reducă uh, nivelul de emisii de CO2 datorită unor astfel de decizii, asta statele membre să hotărască și să nu spunem noi că aceste 50 e limita, pentru că e o mare diferență de abordare. Așa că vă rog, Văd că nu mai sunt alte solicitări, slavă Domnului, din partea colegilor, dar știu foarte bine că asta e o dezbatere care revine des în comisia noastră. Unii colegi au menționat deja acest aspect și nu pot decât să preiau cele spuse de colegi. Putem discuta eventual la următoarea ședință, pentru că nu ultimul, ultima dată când vom discuta subiectul. Apoi, un alt aspect foarte important. Investiții. Investiții, dar nu în capacitate, în distribuție. E clar că sistemele acestea sunt uh, publice, uh, sunt de stat. Și pe parcurs, filozofia noastră a pieței energetice s-a modificat și am trecut de la centrale nucleare, centrale pe cărbune, la un fel de autoeficiență la producători care sunt foarte fărâmițați, cu niște costuri imense, atât la nivel de producție cât și de distribuție. Deci, acum trebuie să ținem seama de aceste aspecte, costuri și investiții în distribuție. Ori în rețea noi am observat că aceste noi uh, energii regenerabile se adaugă pe rețelele existente de distribuție, pe rețelele existente. Deci e ceva în plus. Și e nevoie și de, uh, de, deci, uh, de tehnologia TIC și avem nevoie de rețele inteligente. Și, mai mult decât atât, avem nevoie și de noi rețele de distribuție. Deci, două lucruri diferite. Acum, din punct de vedere al distribuției, aș spune că mai degrabă e o răspundere la nivel comercial. Dar, în continuare, înțelegem foarte bine că acele costuri finale, până la urmă, vor fi pe spuza consumatorului, ca de obicei. Însă, la începutul întregului proces, cineva nu trebuie să-și asume un risc, să plătească niște costuri. Nu la finalul întregului lanț. Pentru că la final costurile revin uh, consumatorului. Și poate că putem reorganiza uh, facturarea. Deci, iată, am avut și eu două întrebări pe care vreau să vi le pun și să vedem care este părerea dumneavoastră din această perspectivă a investițiilor. Și acum aș dura să aș, l-aș ruga pe directorul general Borchardt pentru prezența, vreau să-i mulțumesc pentru prezența sa și vreau să-l invit să ia cuvântul pe marginea celor două texte propuse și să ne prezinte punctul de vedere al Comisiei Europene ca urmare a dezbaterilor noastre. Domnule director general, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat dezbaterea de astăzi și pot să vă spun că salut două aspecte care par să fie foarte clare în general. Cred că, da, dincolo de nuanțe, nuanțele pe care le-am auzit deja, ideea este că propunerea comisiei vine și fixează un cadru pentru viitoarea piață a energiei electrice în Europa. Al doilea obiectiv este, prin acest pachet, să obținem această nouă piață. Toată lumea e de acord. Apoi, evident, ajungem la detalii și, în mod clar, există diferențe în ceea ce privește felul în care și unii și alții își doresc ca lucrurile să fie aprofundate. Aș vrea să mă refer acum la cei care s-au uh, înscris astăzi la cuvânt și s-au referit la mecanismele de remunerare pe capacitate. Am ascultat-o pe doamna Nibler. Cred că suntem cu toții de acord și sper că și dumneavoastră, doamnă Nibler, că acest mecanism de, de remunerare pe capacitate ar trebui să fie parte integrantă a sistemului, însă ar trebui să fie acționat în, ca ultim, ultima instanță. Deci să nu intre direct pe piață, ci mai întâi piața să-și facă munca și noi, Comisia, am propus uh, în așa fel încât piața să poată să acționeze acele investiții necesare pentru noi capacități, să putem avea la dispoziție aceste mecanisme. Dar aici e nodul problemei. Dacă le acceptăm să fie de ultimă instanță și să fie dovedită necesitatea pe bază regională, plecând de la o metodologie de dovedire comună. Apoi, Domnul președinte a pus întrebarea în acest sens, acele 550 de grame de CO2. E bine, aici trebuie să spun că aceste standarde de performanță de emisii uh, sunt justificate, sunt întemeiate, n-au nimic de a face, domnule președinte, cu tot respectul pe care l-am față de noastră cu articolul 196, nimic de a face, pentru că noi nu interzicem uh, nu știu, uh, producția electrică pe bază de cărbune. Nu! Ceea ce interzicem este ca această producție să aibă acces, așa cum a spus pe bună dreptate domnul Carenș, la scheme de uh, subvenții. Uh, știm că există astfel de scheme, de aceea ceea ce spunem și doar atât spunem, este că nu ar trebui să se acorde noi subvenții acestui tip de producție electrică. Și aș vrea să-i spun domnului Ceșac că dânsul a menționat o producție pe termen lung și independentă. Dar aici poate că exagerăm un pic, pentru că dacă vrem să avem o aprovizionare sigură, cu costuri corecte, singura modalitate este să luăm în ecuație și comerțul transfrontalier și nu să ne concentrăm doar pe o producție națională independentă. Însă, cu acestea fiind spuse, sunt primul pentru a accepta că fiecare stat membru, evident, are posibilitatea să folosească producția în intern în modul cel mai bun cu putință, pe care le estimăm fi cel mai bun cu putință. Ideea este că nu trebuie să ajungem că trebuie să ajungem la un, la un grad de 100% de independență și producție uh, la nivel național. Asta poate fi compensat Acum, dacă suntem cu toții de acord asupra faptului că cooperarea regională este singura cale de urmat. Dacă într-adevăr avem încredere în, într-o piață electrică de viitor funcțională, trebuie mai întâi să avem această cooperare regională și apoi să o extindem. Însă dacă e să credem în asta, atunci trebuie să oglindim asta și prin anumite structuri și decizii. Așa cum a spus domnul Thomas, nu putem avea arbitraje pe decizii importante care trebuie să fie luate pe piața organizată la nivel regional, dar arbitraje care să se facă la nivel național. Și în acest sens, propunerea Comisiei este foarte prudentă în ceea ce privește zonele de facturare, de uh, licitații. Aici trebuie să fim foarte clari. Dacă vrem să punem capăt subvențiilor și să avem investiții în piață, e bine, piața trebuie să creeze semnalele propice pentru investiții, așa cum a spus domnul Careș. Dacă avem conven- congestie structurală pe piață, mai întâi trebuie să rezolvăm această problemă. Domnul Werner a spus cum anume Uniunea Europeană poate să hotărască pe piața internă de licitații din Germania. Dar aici nu e vorba de Germania. Aici nu e vorba de împărțirea Germaniei în două zone de licitații. Nu știu care este configurația sau care va fi configurația pe viitor. Se va face în baza unei analize în profunzime. Și cu cât mai mare, cu atât mai bine. Și aici sunt de acord cu domnul Turmeș. Avem nevoie de piețe lichide mari flexibile pentru a avea uh, uh, un sistem de uh, stabilire a prețurilor care să fie corect. Și, în final, aș dori să mulțumesc și domnului Werner și doamnei Griffith pentru că au subliniat faptul că unul din pilonii cei mai importanți în pachetul nostru este faptul că și consumatorul va avea un cuvânt de spus, va fi un actor activ și s-au spus multe în acest sens. Însă, din comentariile dumneavoastră, domnule Werner, doamnă Griffith, eu cred că da, aici avem multe puncte de vedere în comun. Ori de câte ori aveți idei pentru a îmbunătăți și pentru a consolida această, acest rol uh, important al consumatorului, vă rog să ne le transmiteți, pentru că asta ne dorim. Consumatorii să fie proactivi, să fie implicați în producție și consum. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să mai restabilesc poate niște idei care nu au fost chiar clar și bine înțelese. Mai întâi, doamna Ernst se referea la uh, uh, sistemul de dispatch și faptul că nu sunt drepturi uh, istorice. Ba, există. Există drepturi istorice. Acestea, acest sistem de dispatch se va aplica doar noilor instalații și nu celor deja existente. Apoi, regulile Sistemele de energie regenerabile care se uh, integrează în sistem, dacă, din punct de vedere financiar, acestea, uh, energiile tradiționale sunt uh, disproporționate din punct de vedere al prețului, atunci poți face apel la energii regenerabile. Și pentru a răspunde celor spuse de domnul Nica, am ascultat cu atenție ceea ce a spus, dar poate vă amintiți situația în România, în ianuarie. Dumneavoastră ați spus că vreți, aveți acces liber la cărbune pentru că aveți nevoie de el în momentul în care uh, temperatura e foarte uh, scăzută. Vreau să vă spun că și aici uh, temperaturile au fost foarte reci, dar cărbunele nu putea fi utilizat pentru că era înghețat și nu putea fi utilizată în întregul sistem. Deci, ideea pachetului nu este să impunem statelor membre ca în mod radical să-și modifice sisteme, sistemul electric, ci ne dorim să proiectăm o piață electrică care să fie la înălțimea scopurilor pe care ni le-am uh, fixat, în așa fel încât să ne putem respecta angajamentele luate pe schimbări climatice. Apoi, distribuția și tarificarea. Aici, clar că există loc și de mai bine. Cum explicăm lucrurile? Vreau să fiu foarte clar. Comisia nu are intenția să ajungă la o armonizare a distribuției și tarifelor. A să fie un adevărat coșmar așa ceva și nici n-ar fi corect pentru că aici uh, argumentul de subsidiaritate este unul important și oricum ar fi imposibil să avem o cale armonizată de a face asta. Așa că va trebui să ne mai gândim, însă în mod clar armonizarea e un termen incorrect. Ceea ce noi ne dorim este mai multă transparență, să știm cum se calculează prețurile. Pentru că, de asemenea, domnule președinte, și ajung la a doua întrebare pe care mi-ați spus-o, care e foarte importantă, întrebarea este cine plătește toată treaba asta? consumatorii, actorii nou intrați pe piață, uh, nevoia de investiții, investiții în rețea. E bine, din punctul meu de vedere, ați menționat de asemenea ticurile, care de asemenea sunt foarte importante, dar aici două lucruri intervin. Cu cât investim mai mult în tehnologii inteligente, cu cât investim mai mult în digitalizare și în ticuri, cu atât mai puțină nevoie va fi să întărim rețeaua, mai ales la nivel de distribuție. Însă asta nu înseamnă că am rezolvat uh, toate problemele și am rezolvat toate nevoile de investiții. Nu. După părerea mea, singura cale de a obține acest lucru se poate face fie prin tarificare, aici avem nevoie ca autoritățile naționale să intervină și avem nevoie și de un sistem de producție descentralizat. Consumatorul să poată să uh, asume o parte corectă a costurilor uh, de, de producție, o, ca, o, o cotă echitabilă. Deci, poate n-am rezolvat încă întreaga problemă, ci trebuie să găsim calea cea mai bună în așa fel încât uh, să existe o participare la taxele și investițiile necesare. E ceva greu de realizat, însă trebuie să fie făcut. Deci, per total, putem spune că salut faptul că domnul Carinș a promovat poate aspectele cele mai dificile, dar și cele mai importante din întregul pachet pus pe masa de discuție și observ că în dezbaterea dumneavoastră mergeți într-o direcție foarte bună, cel puțin așa consideră Comisia, și suntem gata să continuăm dezbaterile pentru a clarifica acolo unde mai trebuie clarificat cum va arăta sistemul de distribuție și de tarificare și ce anume se ascunde în uh, spatele propunerii noastre. Da, mulțumesc că ați răspuns foarte politicos la cea de-a doua observație, dar nu și la prima. E în continuare un semn de întrebare și o întrebare deschisă. De ce să putem subvenționa un anumit tip de energie și nu altul? Însă să zicem că e o dezbatere așa între noi doi. O să ne întâlnim și o să discutăm personal. Pentru că e clar că toate sursele de energie trebuie să beneficieze de un tratament echitabil. Și acum, domnule Carinș, n-aveți la dispoziție decât 10 minute pentru a răspunde pentru că la ora 5 și un sfert trebuie să ne începem uh, uh, schimbul de opinii cu colegii din țările învecinate în jurul Uniunii Europene. Iată că au sosit în sală, ni s-au alăturat și peste 10 minute vrem să începem acest schimb de opinii. Vă rog. Thank you very much for all the interventions. I have six full... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate intervențiile. <laughs> Am șase pagini de note, aș fi putut să iau mai multe notițe, dar nu am mai avut foi. Uh, pot să spun că s-ar părea că, în general, nimeni nu spune că nu avem nevoie de să reglementăm. Nimeni nu spune că nu așa trebuie să facem lucrurile. În general, suntem, cred, cu toții de acord că piețele se schimbă, și modul de producere a energiei se schimbă, devine mai neregulat, într-un fel mai descentralizat, oricum. Deci, propunerea comisiei, pe baza căreia lucrăm, este o propunere de modalitate de ajustare a pieței pentru a oferi certitudine pentru investiții în viitor. Și vă spun acest lucru că avem nevoie de această certitudine dacă reglementăm bine, vor urma investițiile, concurența și prețurile vor fi la un nivel cât mai mic. Uh, și pentru a face acest lucru trebuie să ne gândim ce putem face pentru a distorsiona cât mai puțin piața. Distorsionările pieței sunt orice fel de uh, resurse sau de subvenții, fie că e pentru securizarea ofertei, fie că e pentru subvenții pentru cărbune, pentru gaz, toate aceste subvenții distorsionează piața. Și am văzut de multe ori că astfel limitează uh, investițiile sau uh, cauzează investiții greșite, investiții care nu sunt uh, bazate pe condițiile de piață. Deci întrebarea nu este dacă nu dorim acest obiectiv, îl dorim. Întrebarea este cât de departe dorim să mergem cu reglementarea Uh, pentru a oferi această claritate. Și problema sunt întotdeauna detaliile și sunt, cred că vom avea multe dezbateri, discuții interesante, dar aștept cu nerăbdare aceste discuții și colaborarea cu raportorii din umbră și cu toți cei care vor propune amendamente. Va fi interesant, sunt optimist și sunt, pentru că sunt convins pentru că obiectivul este just. Piața trebuie să funcționeze mai bine, trebuie să tragem investiții și sunt sigur că dacă, cu to- că dacă facem cu toți împreună eforturi, vom reuși să ajungem la un acord. Mulțumesc! Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră finale. La sfârșitul discuției noastre, dragi colegi, a fost o discuție importantă și foarte interesantă cred că sunteți de acord cu mine. Deci, proiectul de aviz va fi discutat pe 10-11 iulie. Termenul pentru amendamente va fi pe 7 septembrie. Deci avem vacanța de vară între cele două date limită. Amendamentele vor fi discutate pe 11-12 octombrie și votul de la ITRE va avea loc pe 28, 28 noiembrie. Deci, iată, majoritatea propunerilor legislative din pachet vor fi votate în noiembrie, la sfârșitul noiembrie. Deci va fi atunci o reuniune foarte importantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Mulțumesc domnului director care discută cu Claude. Sper că nu vă va nu, nu discută pentru a vă convinge în legătură cu propriile sale idei. Am și eu ideile mele, dar văd că Claude este mai rapid decât mine în a încerca să vă convingă. Vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la schimbul de opinii cu <laughs> comunitatea energiei. Bine ați venit la reuniunea Comisiei ITRE, dragi colegi. de la comuni- din țările uh, comunității energiei. Astăzi, dragi prieteni, are loc prima reuniune a plenului parlamentar al Comunității Energiei. Va începe la 18.45 în această seară. E un lucru bun că putem să ne întâlnim și că participă și domnul Ianes Copaci, directorul Secretariatului Comunității Energiei de la Viena. Doresc să spun că doresc să vă amintesc tuturor, dragi colegi de la IDRE, că dezbaterea din comisia noastră a fost programată având în vedere schimbările importante din politicile noastre pe baza pachetului energiei curate sau ecologice și se discută despre cum putem implica și membrii comunității energiei. Vreau să vă amintesc că Comunitatea Energiei este o organizație internațională la care participă Uniunea Europeană, pe de o parte, și țările din Europa de Sud-Est și zona Mării Negre, pe de altă parte. Avem șase țări din Balcan, Moldova, Ucraina și Georgia, care se apropie din ce în ce mai mult și se implică în multe discuții și avem și observatori, cum ar fi Turcia, de exemplu. Și doresc să spun, să vă explic faptul că discuția de azi se va organiza astfel. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, dacă doriți să discutați, vă rog, dragă Claude Turmes și dragă Danica, vă rog să luați loc. What, wherever you wish, okay. Unde doriți dumneavoastră? Vă rog să vorbiți foarte încet. Dragi colegi, nu trebuie să ieșiți cu toții din sală. Puteți să stați alături de noi, dragi prieteni. Ok, ok. Uh, uh, we need more quiet atmosphere. Trebuie, avem nevoie de mai multă liniște. Bun. Deci, directorul Comunității Energiei, secretarul Comunității Energiei va face o prezentare privind organizația și progresele făcute în punerea în aplicare a acquis European în domeniul energiei. E un lucru foarte important. Cum, și tratatul Comunității Energiei se bazează, de fapt, pe achiul european. Mai mult decât atât, domnul director își va prezenta punctul de vedere în legătură cu rolul uh, Comunității Energiei în cadrul pachetului Energie curate și când vine vorba de pachetul gazului, pentru că siguranța, securitatea furnizării cu gaz e una. Uh, aceasta nu este cea mai importantă din uh, pachetul energie ecologice, dar este totuși o chestiune foarte importantă pentru noi toți. Poate va fi nevoie de schimbări în tratatul comunității energiei dacă doriți să vă alăturați nouă. Deci, dacă doriți să fiți părți contractante și să creăm o Uniune a Energiei nu de 27 sau 28 de state, împreună cu Regatul Unit, dar de 36 de state sau 35 de țări europene. Deci să vă includem și pe dumneavoastră. Deci e poate nevoie de schimbări în tratatul dumneavoastră pentru ca acest lucru să fie posibil. Domnule director, vă rog, vă dau cuvântul în, în, în, în deschiderea dezbaterii. Vă mulțumesc, domnule Buzec. Vă mulțumesc pentru invitație. Aș dori să vă răspund venit tuturor, să vă mulțumesc pentru invitație. Din partea parlamentarilor din uh, Comunitatea Energiei din Serbia, Muntenegru, Ucraina, Bosnia-Herzegovina, Kosovo și așa mai departe. Ați vorbit despre 8 părți contractate, trebuie să vă corectez pentru că ieri, chiar ieri, Parlamentul Georgiei a ratificat aderarea Georgiei, deci avem acum 9 părți contractate. Am menționat Georgia, spune domnul președinte. Da, într-adevăr. Comunitatea energiei este o organizație paneuropeană bazată pe statul de drept. Este un lucru foarte important. Deci este un domeniu al achiului comunitar. Deci achiul comunitar nu se bazează doar în Uniunea Europeană, ci și în țările din uh, zona economică europeană și în țările partenere. Vedeți aici harta deci, a, care extinde acheiul comunitar dincolo de granițele Uniunii Europene, așa cum a spus domnul Buzek, avem cu portocaliu țările obse observatorii și Belarusul este țară candidată la uh, funcția de observator și poate într-o zi va face parte și din familia noastră. Uh, sunt, este o organizație, deci, bazată pe statul de drept, nu pe un memorandum de înțelegere sau altceva are o structură foarte similară cu cea a Uniunii Europene. Tocmai de aceea, Parlamentul dumneavoastră, Parlamentul European, atunci când a definit în decembrie 2015 ce este Uniunea Energiei, a spus Uniunea Energiei este Uniunea Europeană plus părțile contractante din Comunitatea Energiei. Grație amendamentului domnului Buzec la acea rezoluție am spus, se bazează pe statul de drept. Deci încearcă să uh, fie o replică a Uniunii Europene. De aceea avem uh, instituții foarte similare, avem uh, un uh, uh, Consiliu de Reglementare, uh, care este acelul nostru, avem un nivel la nivel înalt permanent, un fel de coreper, avem un secretariat, care e o mini-comisie care se află la Viena, avem fora și avem plenul parlamentar, care nu e un parlament, dar poate va evolua spre un parlament. Și azi, pentru prima dată, ne întâlnim împreună cu Parlamentul European sau cu dumneavoastră. Scuze, am sărit o pagină. Avem și proceduri de rezolvare a disputelor uh, similare cu cele ale Uniunii Europene, dar nu avem tribunal. Um, în cazul nostru, miniștrii, Consiliul de Miniștri decid dacă aplică amenzi, dacă e nevoie. Comunitatea Energiei acoperă multe probleme, cum ar fi electricitatea, comerțul, gazul, eh, deci comerțul cu electricitate, cu gaz, uh, energiile regenerabile, chestiuni de mediu și încet, încet începem să, deven, să devenim do nu doar o comunitate energie ci și o comunitate a mediului. E important că comunitatea energiei să devină o platformă care să permită integrarea țărilor de la periferie sau din jurul Uniunii Europene constant într-o organizație care uh, respire alături de Uniunea Europeană. Um, Elementul cel mai mm, complicat din Achi este al treilea pachet al energiei și iată o scurtă prezentare prin situația țărilor contractante. Aproape toate, cu excepția Bosniei, Herțegovina și fostei uh, Republici Iugoslavia Macedonia, au transpus pachetul în domeniul electricității și gazului. Nu le-au aplicat încă complet, dar și în Uniunea Europeană sunt probleme cu implementarea în ciuda faptului că părțile noastre contractante sunt un pic mai în urmă. Așa cum a spus domnul Buzek, trăim astăzi o dilemă, pentru că ne dezvoltăm achiul care este, îl copiază aproape complet pe cel european, dar la granița între statele membre și părțile contractante la Comunitatea Energiei există un fir juridic pe care trebuie cumva să-l depășim. Și tocmai de aceea, chiar anul acesta, discutăm posibile modificări ale tratatului, în care îmi spune statele membre ale UE, care sunt la granița comunitatea energetică, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia, Italia și Croația, trebuie să respecte același regim la frontiera cu părțile contractante ale comunității energiei ca și între statele membre ale UE, dar uh, acest lucru înseamnă că și părțile contractate de, de, din uh, Comunitatea Energiei care doresc să profite de asta trebuie să fie mai integrate, mai similare cu statele membre UE. De aceea propunem aplicabilitatea directă a regulamentelor ca în Uniunea Europeană, competența unor instituții europene asupra teritoriului Comunității Energiei. Poate că E o idee prea îndrăzneață, dar ACER, care monitorizează și reglementează piața și transparența pieței, ar fi n-ar fi deloc logic să duplicăm ACER în Comitatea Energiei cu nouă țări contrapărți contractante. Deci, Uh, apoi avem nevoie de mai bună punere în aplicare deciziilor dacă nu se respectă obligațiile. Avem, nu avem tribunal, dar avem nevoie de mai bune mecanisme de punere în aplicare a deciziilor și mai bun, uh, o mai bună aplicare a deciziilor privind ajutorile de stat și concurența. Acum, Uniunea Europeană în general sprijină ceea ce s-a propus părților contractante. Comisia Europeană cooperează bine. Uh, în cadrul acestei discuții sper că um, Consiliul îi vei da mandat, dar s-ar putea ca nu toți, de, toate părțile contractante să fie capabile să urce în acest tren mai progresist. De aceea am uh, pregătit o soluție care să permită uh, calitate de membru asimetric. Deci anumite țări care s-ar afla situația de azi și altele ar avea o integrare sporită. Vom vedea cum va merge discuția. Dar poate Europa cu două viteze va fi testată mai întâi în comunitatea energiei. Bun. Pachetul energiei ecologice e important, bineînțeles, și pentru noi. Părțile noastre contractante transpun întotdeauna același achei ca și în Uniunea Europeană, dar acest pachet al energiei ecologice va avea un efect major asupra părților noastre contractante. De aceea invităm încă de acum să comunice în legătură cu pachetul, de aceea nu voi intra acum în detalii, dar uh, avem și noi propuneri legate de acest pachet pe care le vom face în scris. Ca să nu intrăm acum în detalii. Atât am avut de spus în introducere, dar cred că deputații vor lua cuvântul și ei mai târziu pentru a-și prezenta pozițiile în legătură cu aspectele în discuție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director! Mulțumesc, Ianes, pentru această prezentare introductivă. Acum aș dori să intre pe colegi pe colegii din părțile contractante, din Parlamentul Comunității Energiei. Mai întâi, președintele tuturor parlamentarilor din plenul nostru parlamentar în numele Comunității Energiei are cuvântul domnul Mohamed Mustafa din Kosovo. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Buzec. Mă bucur că mă aflați aici, în Parlamentul European, pentru a participa la această reuniune, întâlnirea Comunității Energiei cu Parlamentul European. Vă mulțumesc că ne oferiți ocazia să discutăm cu dumneavoastră despre provocările pe care le avem înainte pentru a avea politici uh, durabile în domeniul uh, energiei ecologice sau curate. Trebuie să vă spun că ne bucurăm să vă spunem că am făcut progrese în aplicarea celui de-al treilea pachet, așa cum a spus uh, președintele nostru uh, s-a uh, adoptat deja legislația care corespunde acestui achi. Deci, dorim să contribuim la crearea unor politici și strategii care să ne asigure siguranța aprovizionării cu energie în mod eficient pentru agenții economici și pentru consumatorii privați. Cred că rolul comunității energiei este unul enorm de mare și permit uh, crearea de legături între statele membre ale Uniunii Europene și statele care doresc să intre în Uniune și să respecte legislația și criteriile sale. Dar nu trebuie să uităm că punctul de plecare pentru multe țări este foarte diferit. Deci, unele țări au uh, majoritatea capacităților de de, de, de a energiei electrice din surse fosile, din lignit, uh, cărbune. Deci, trebuie să rezolvăm problemele, să cooperăm cu dumneavoastră, Comunitatea Energiei, cu organismele europene, pentru a elimina consecințele acestor politici bazate pe combustibilii fosili. Cred că problema problemă mare uh, sau, uh, sau o barieră în, în calea investițiilor este absența unor analize costuri-beneficii. Acestea trebuie să existe, să se analizeze consecințele construirii de noi capacități și acestea să fie comunicate societății. Costurile și beneficiile trebuie împărțite între beneficiari, între investitori, între parlamente și comunități. În Kosovo, noua lege a mineritului o parte uh, din uh, taxele percepute vor ajunge la Comunitatea Energiei pentru a aborda probleme și a rezolva probleme de mediu. În orice caz, așteptăm să lucrăm cât mai bine cu dumneavoastră și uh, peste, câteva, peste vreo oră vom fi în plen. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că ați luat cuvântul nu doar în numele Parlamentului din Kosovo, ci și în numele tuturor parlamentarilor din partea uh, părților contractante din Comunitatea Energiei. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră care ne încurajează pentru că, bineînțeles, avem nevoie de înțelegere și din partea dumneavoastră. Ne aflăm într-o situație tipică win-win. Cu toți avem de câștigat. Atât părțile contractante cât și statele membre UE au de câștigat de aici. Și acum doresc să dau cuvântul unui alt membru al adunării parlamentare. E vorba de domnul Lev Pidlisetski din Ucraina din partea Parlamentului Ucrainean. Vă rog. Thank you very much. So my name is Lev Mulțumesc că reprezintă Ucraina. Lucrez la Comitetul pentru Energie și vreau să vă spun că tocmai am reușit să adoptăm cel de-al uh, treilea pachet al energiei în domeniul uh, energiei electrice. Vă mulțumim tare mult pentru susținerea dumneavoastră, pentru cooperare. Este foarte important pentru Ucraina să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. Noi ne considerăm parte integrantă a Europei și sperăm că acest sentiment se va propaga în toate sferele existenței noastre. în contextul dat, consider că e important să subliniem anumite lucruri. E important să avem uh, com- concurență pe toate piețele, dar concurența aceasta trebuie să fie să existe la nivelul uh, pieței uh, europene per ansamblu Dar pentru ca această concurență să, să existe, e important să le acordăm uh, posibilitatea uh, operatorilor ucrainieni să-și vândă energie electrică în Spania sau în uh, Germania și, bineînțeles, reciproca este valabilă de asemenea. Pentru noi esențială este siguranța aprovizionării și cred că și Uniunea Europeană își dorește această siguranță. Uh, construirea, prin urmare, a interconectorilor și a facilităților de transport este, de, uh, este esențială. Sper că vom putea juca în aceeași echipă, Ucraina, Uniunea Europeană, alături de toate celelalte state vecine și că împreună vom reuși să garantăm securitatea în această parte a lumii. Fluxurile transfrontaliere de energie și comercializarea energiei electrice ar trebui să fie, zic eu, primul nostru deziderat în următorii ani. Vă mulțumesc mult pentru susținere și sper că această cooperare va continua. Vă mulțumim! Urmează domnul Begai, care reprezintă Parlamentul din Kosovo. Vă mulțumesc. Apreciez șansa aceasta care ne este oferită astăzi de către Parlamentul European și de către sec- uh, securitate, uh, Secretariatul uh, Comunității Energiei. Vorbeam despre transpunerea achiului comunitar și vreau să vă spun că țara noastră depune eforturi în acest sens. Dar cred că uneori nu doar transpunerea legislației este esențială. Trebuie să ținem cont și de situațiile existente în țările noastre. E important să avem uh, legi uh, nu doar promulgate, ci și legi aplicate. Al treilea pachet a fost adoptat în Kosovo legislația există, deci am bifat acest uh, punct de pe lista de lucruri de făcut. Acum însă apare provocarea aplicării uh, acestei legislații și important pentru noi este fluxul regional de energie electrică. Spun asta deoarece Albania și Kosovo sunt susținute de către Germane, Germania și am reușit să construim uh, o linie de, tra- de, de, de transport o rețea de transport între Albania și Kosovo, dar din păcate, din pricina obstacolelor existente, uh, această rețea încă nu funcționează nu funcționează așa cum ar trebui pentru că o companie sârbă care ar trebui să gestioneze această rețea uh, n-a fost recunoscută conform legislației uh, din uh, Kosovo. Iată, avem o infrastructură, o infrastructură care nu funcționează, tocmai din pricina faptului că colaborarea aceasta regională nu se ridică la nivelul așteptat. Tocmai de aceea cer Parlamentului European, chiar dacă sunt uh, conștient de limitele competențelor uh, Parlamentului European, cer așadar Parlamentului European să solicite la rândul său uh, niște condiții adaptate, re, situațiilor din diferitele state care participă la această comunitate a energiei. În ceea ce privește rezolvarea, soluționarea litigiilor, da, s-a pus în discuție su- subiectul. Este unul uh, important. Dacă vedem că una dintre părțile contractante nu respectă tratatul și aceste uh, încălcări uh, periclitează securitatea în întreaga regiune, bine, trebuie să existe sancțiuni. Uh, un alt subiect important este gazoductul TAP. No, Kosovo dorește să participe la acest proiect. Dacă e să vorbim despre ambițiile pentru 2030-2050, e clar că avem nevoie de alternative, de soluții alternative. Atât din partea mea, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o astăzi de a lua cuvântul. Mulțumim foarte mult, este o plăcere și pentru noi venirea dumneavoastră în cadrul Comisiei ITRE. Ne dorim să discutăm cu dumneavoastră toate subiectele, pentru că, din punctul nostru de vedere, activitățile dumneavoastră sunt uh, foarte importante. Sunteți state vecine ale Uniunii Europene, și din punctul nostru de vedere, cooperarea este esențială și văd că și din punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc mult pentru remarcele făcută, făcute și acum vă invit pe oricare dintre ceilalți reprezentanți ai statelor părți contractat, contractante la comunitatea energiei să ia cuvântul în cazul în care doresc, deci mă refer la acei reprezentanți care încă nu au intervenit, văd că nimeni nu mai dorește să intervină, prin urmare le dăm <laughs> cuvântul uh, membrilor comisiei noastre. Domnul Turmes. Mulțumesc, uh, Ierji, mulțumesc uh, pentru organizarea acestei ședințe. E important ca parlamentarii uh, europeni să discute cu parlamentarii din statele vecine. Din punctul meu de vedere, securitatea energetică se bazează pe securitatea investițiilor. Din pricina populismului uh, din Europa a apărut o presiune, o presiune care ne-a determinat să nu optăm pentru integrarea rapidă a statelor dumneavoastră. Și toate acestea au avut consecințe imediate, și anume, investitorii străini uh, au fost uh, ca urmare a acestei decizii a Uniunii Europene, mai reticenți uh, să facă investiții în uh, sectorul energetic din statele dumneavoastră. Atâta timp cât nu avem statut uh, de membru cu drepturi de pline pentru dumneavoastră, e drept că lucrurile nu pot avansa prea repede, dar împreună am putea măcar să încercăm și de fapt asta facem deja, să creăm un cadru solid care să atragă investitorii. V-ați alăturat uh, astăzi nouă, într-un moment în care uh, tocmai ce încheiasem discuțiile cu privire la viitorul design al pieței. Uh, energia solară, eoliană și cea hidro vor fi esențiale pe viitor, cam asta am discutat. De asemenea, ne dorim sisteme mai flexibile pentru că ele sunt necesare pentru energia regenerabilă și ne-am dat seama de asemenea că uh, e, e esențial caracterul transfrontalier. Asta este discuția pe care am purtat-o în contextul uh, regulamentului cu privire la designul pieței. Parlamentul European își dorește să contribuie la accelerarea uh, creierii unei piețe lichide a energiei electrice în statele din sud-estul Europei se pune întrebarea dacă această piață lichidă trebuie să fie promovată rapid, concomitent, atât în Uniunea Europeană cât și în uh, statele vecine din sud-estul Europei. Ei, deocamdată, eu consider că ar fi uh, de dorit ca împreună, progresiv, să lucrăm la crearea acestei uh, piețe a energiei electrice. Știu că în Serbia, spre exemplu, acum se face schimb de energie electrică. Trebuie să discutăm subiectul acesta. Um, dacă fiecare vrea să fie lider uh, în domeniul energiei electrice, nu ajungem niciunde. Avem nevoie de un număr mai redus de lideri, dar în același timp uh, de o cooperare între, între vecini. Vreau să vă întreb așadar dacă vă doriți să, să mergem împreună în direcția rapid, în direcția acestei uh, piețe uh, lichide. Asta în primul rând. În al doilea rând, Irena tocmai a finalizat un cost, un, o analiză a costurilor potențialului energiilor uh, regenerabile. Și ne-am dat seama că costurile cele mai mici pentru energia regenerabile se înregistrează nu în Germania sau Portugalia sau în Spania, ci în sud-estul Europei. Există un potențial hidroelectric acolo enorm, neexploatat. În celelalte state europene deja potențialul a fost explo- exploatat Bine, mai există în, în vestul Europei zone perfecte pentru energia solară, dar capacitățile dumneavoastră sunt uh, enorme și tocmai de aceea vreau să vă întreb uh, în ce stadiu vă aflați din perspectiva aceasta a energiei eoliene sau, hid, uh, hidro, uh, sau hidro. În uh, uh de asemenea, în România sau Bulgaria, construcția parcurilor de eol, eoliene uh, costă mult mai mult decât în Germania. Și tocmai de aceea încercăm prin noul buget uh, să creăm un instrument de reducere a riscurilor. Uh, Dumneavoastră, ce credeți? Un astfel de instrument care să reducă costurile de capital pentru uh, centralele de energie uh, regenerabilă va ajuta și pe dumneavoastră să obțineți finanțarea necesară? Deci, cum putem colabora împreună pe piața aceasta a energiei electrice? Și, în al doilea rând, vă întrebam ce părere aveți despre acest mecanism care să guverneze energiile regenerabile. Mulțumim, domnul Kohlicek. To listen to theoreticians who are... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată plăcere să-i fi ascultat pe oratorii precedenți, uh, însă realitatea poate că e un pic uh, diferită. Legislație în domeniul energetic, o armonizare între toate statele europene care cooperează. După cel de-al doilea război mondial, toate statele europene și-au au depus eforturi pentru a-și uni uh, piețele, mai ales în domeniul energetic. Și e o plăcere să aflăm că în țările învecinate se dorește o stabilizare tehnică a rețelei. Pentru că toți cei care au lucrat în industrie știu foarte bine că Întreprinderile învecinate pot întotdeauna să strice rețeaua dacă nu au uh, voltajul necesar, frecvența necesară. Și mă bucur să constat că țările învecinate doresc să colaboreze din acest punct de vedere. E ceva esențial pentru a putea interconecta rețelele. Poate stimatul coleg din Ucraina nu are experiență așa de delungată, dar acum 30-40 de ani exista o rețea uh, dintre Ungaria și estul Ucrainei și putem transfera parte din uh, energie est spre vest și invers. Și mă bucur să constat că aceaste, aceste posibilități pot fi reactualizate cu o stabilizare a frecvențelor, cu o armonizare pre tehnică ca și precondiție a integrării rețelelor și nu doar la nivel regional, uh, ci mai amplu. Cooperarea transfrontalieră este uh, esențială și aflu cu bucurie că e un subiect interesant pentru țările învecinate Uniunii Europene. Bun, au mai fost și experiențe proaste în trecut din partea întreprinderii CHCS în Albania, spre exemplu. Au mai fost și astfel de exemple și în Bulgaria, dar în fine, trebuie să vedem faptul că tarificarea pe piața locală trebuie să țină seama și de posibilitățile consumatorilor. Uh, e destul de logic și firesc. Eu uh, sunt uh, de părere că noi înțelegem mai bine piața decât uh, directorii generali care vor doar să cumpere rețea și uh, să facă afaceri. Evident, vorbim despre energie electrică și pot să vă dau un exemplu. Aici, în uh, Bruxelles, în vizita noastră, ați putut vedea că de 5 ori a plouat și de 5 ori a dat soarele. Dacă e să te bizui numai pe energie solară, cu o unitate de producție doar solară, poți să te confrunți cu un astfel de șoc de diferențe de temperatură, când e soare, când nu e soare și plouă. Și același lucru e valabil și pentru energia eoliană. Și trebuie să fim foarte atenți în momentul în care discutăm aceste aspecte. Apoi, potențialul hidraulic sau potențialul biomasei. Aici e un pic poate diferit, pentru că am putea să compensăm anumite ore de vârf dimineața, după amiaza, cu mecanisme de corecție și de adaptare a rețelei. Și e bine faptul că nu urmați orbește așa doar niște recomandări. E o plăcere să constatăm că participați la această comunitate și că această comunitate are un viitor strălucit și va fi o adevărată plăcere să colaborăm cu dumneavoastră pe viitor. Uh, <clears throat> uh, thank you. Thank you very much. Președintele, <laughs> mulțumesc, mulțumesc foarte mult și eventual aș putea să adaug și eu câteva cuvinte. Dumneavoastră ați menționat cel de-al treilea pachet de energie care este pus în aplicare pe deplin sau, mă rog, aproape de plin de părțile contractante și e foarte important și din punct de vedere al investițiilor. Și e important și pentru viitoarea cooperare între Uniunea Europeană și părțile contractante la Comunitatea Energiei. Pentru că legislație fără punere în aplicare, e bine, un astfel de pachet atât de important pentru piața internă a Uniunii Europene și pentru piața noastră comună împreună cu țările contractante, uh, Uh, nu se poate. De aceea e important să implementăm pe deplin acest al treilea pachet legislativ. Și în prezentarea făcută de domnul director, S-a spus foarte bine că codurile de rețea sunt deosebit de importante, sunt chiar cruciale dacă vrem să deschidem frontierele pe deplin. Însă mai am în continuare trei întrebări. Uh, discrepanțele care pot exista la nivel juridic, uh, la nivel transfrontalier. Trebuie să umplem aceste lipsuri. Și există niște propuneri de eventuale schimbări ale, modificări ale tratatelor. Și ar mai fi și alte căi pentru a realiza acest lucru. Dacă aveți și noastre idei pentru a găsi răspuns la o astfel de întrebare, vă rog. Și o a doua întrebare pe un subiect foarte important. Aici e vorba nu doar de activitățile dumneavoastră în cadrul ACER, ci și uh, în colaborarea dumneavoastră cu Uniunea Europeană. Eventual, dacă e să ne gândim la Curtea Europeană de Justiție, dacă vrem să deschidem piața, dacă vrem să avem investiții în țările dumneavoastră și dacă vrem să vă îndepliniți rolul de furnizori în anumite țări, spre exemplu pentru gaz natural. În acest caz, investițiile sunt primordiale dar ar trebui să avem reguli comune de anchetă, de decizii după anchetă și așa mai departe. Și din acest punct de vedere înțelegeți și noastră că nu e chiar așa de simplu. Eventual, dacă ne puteți explica în general, în termen general, poziția dumneavoastră pe acest punct. În așa fel încât să putem să avansăm încet, pas cu pas, înspre integrare. Ca și în cazul Uniunii Europene și a statelor membre. Uh, energia. E bine, în acest domeniu integrarea se poate face destul de simplu, pentru că e un interes clar al cetățenilor europeni și ei înțeleg acest interes pe deplin. Poate nu interesează neapărat geopolitica, dar sunt, își doresc și sunt interesați ca gazul să nu fie întrerupt, aprovizionarea cu gaze să nu fie întreruptă. La spitale, la școli. Și din acest punct de vedere, cooperarea și activitățile trebuie să meargă în aceeași direcție și cred că e bine. E bine pentru că e în sprijinul cetățenilor noștri și în acest sens puteți fi foarte utili. ca și furnizori de energie pentru Uniunea Europeană. Și eventual, dragi colegi, aș vrea să vă întreb dacă mai aveți ceva de adăugat din punct de vedere al părților contractante, având în vedere observațiile noastre uh, finale sau inițiale. Da, mai doriți ceva? Vă rog, colegul din Ucraina. Mulțumesc foarte mult pentru aceste aspecte pe care le-ați menționat. V-ați referit la linia electrică din vestul Ucrainei și vreau să vă spun că partea din Ucraina este conectată la rețeaua electrică. Este insula Buștănd și suntem uh, conectați, aprovizionăm și să sperăm că pe viitor vom extinde conectarea la întreaga Ucraina. Poate nu e posibil așa de repede, dar ar fi bine să avem facilități back-to-back, -back, în așa fel încât să putem interveni la, în anumite momente cruciale pentru Europa sau pentru Ucraina. Ceea ce este important pentru noi în cadrul acestor facilități back-to-back -back, este ca prețul pentru electricitate acum în Ucraina e mai ridicat în Ucraina decât în Europa și atunci ar fi o posibilitate de comerț cu Ucraina și din punctul nostru de vedere ar fi important pentru că asta ar însemna prețuri mai mici pentru consumatori. Dacă actorii europeni ar interveni pe piața din Ucraina. Și cred că ar fi uh, ceva bun pentru ambele părți. Avem peste 40 de milioane de, ță- de oameni, deci o țară mare. Și asta ar fi ceva în beneficiul nostru în mod reciproc. Apoi, în uh, Ucraina avem tarifele cele mai uh, uh, reduse în materie de energie solară și hidraulică și avem un adevărat boom în ceea ce privește investițiile în domeniu. Dar e clar că avem nevoie de echilibru. Și iată aici încă o propunere pentru uh, uh, partenerii europeni. Avem centrale, trei mari centrale în Ucraina, proprietatea statului, dar în care se pot face investiții europene pentru a le cumpăra și pentru a avea uh, eficiență pe piață, în așa fel încât piața din Ucraina să fie bună și fluxul viitor astfel produs de energie Poate fi vândut și înspre Europa. Deci, o astfel de cooperare transfrontalieră este ceva vital pentru noi, foarte important. Și cred că are un viitor strălucit și putem fi parteneri buni în domeniu. Așa cum am făcut-o de altfel de mulți ani de zile în domeniul uh, gazului natural. Noi am făcut-o, am uh, aprovizionat că volumul, volume imense de gaz către Uniunea Europeană și încercăm să dăm dovadă de simț de răspundere ca și parteneri. Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare și să sperăm că vom avea din ce în ce mai uh, des întâlniri. Mulțumesc și secretariatului care ne-a ajutat să construim aceleași reguli ca și în Europa, pentru că reguli diferite nu ne vor permite să cooperăm. Bun, partea tehnică e un aspect, însă partea juridică e cu totul altceva. Și deci cooperarea se poate face uh, în mod util. Și acum avem posibilitate de investiții. Așa că sunteți bineveniți. Uh, European investments in the... Investițiile europene în Ucraina și în uh, gazoducte sunt de asemenea importante și vor fi posibile în cazul în care se îndeplinesc cerințele legislative europene. Gazul, natural, electricitatea, iată subiecte importante. Mai dorește cineva să intervină? Da, vă rog. Colegul din Kosovo. Mulțumesc încă o dată și vreau să mulțumesc uh, Parlamentul European pentru faptul că dă dovadă de angajament și împărtășește punctele noastre de vedere în ceea ce privește acordurile de transmisie, de distribuție. Avem câteva astfel de acorduri, nu toate țările. Noi încă nu avem un acord de transmisie, de transmitere cu Macedonia. Avem unul cu Serbia, dar e un obstacol asta, pentru că uh, vrem să planificăm niște investiții pentru a upgrada rețeaua și pentru a avea fluxul necesar. Acum, dacă e să vorbim de piața regională, asta înseamnă că investițiile nu se pot face doar de o singură țară, pentru că altfel nu are sens. Deci, în acest sens, noi încercăm să abordăm lucrurile pe două fronturi. Pe de o parte, să facem investițiile necesare lucru care a durat destul de mult în așa fel încât să putem avea această linie de transmisie cu Albania. A durat 10 ani. În, momentul în care s-a făcut studiul de visabilitate până la investiții și în, în paralel încercăm să liberalizăm piața. Și am privatizat uh, distribuția, am liberalizat piața, am avut dezbateri uh, mari în țara noastră pe tema privatizării și trebuie să explicăm oamenilor că nu e o privatizare a rețelei, uh, ci pentru că e vorba de infrastructuri reglementate. Nu e ca și cum poți vinde, nu știu, orice fel de uh, posibilități investiționale. Acum, în ceea ce privește neajunsurile la nivel juridic, da, sunt. Avem neajunsuri, poate nu neapărat la nivel legislativ, ci la nivel de punere în aplicare. Spre exemplu, noi suntem pe cale de a construi pe un proces de 12 ani o centrală pe cărbune. Eu am fost ministru al energiei și experiența mea cu Banca Mondială și cu instituțiile internaționale a fost una destul de dificilă și am spus primului ministru nu o să faci niciodată o astfel de centrală cu o astfel de instituții. De ce? Pentru că de fiecare dată când eram aproape de final, într-un fel sau altul, societatea civilă sau alții s-au opus. Și dacă vrem să creăm siguranța aprovizionării, atunci e nevoie de un mecanism de echilibrare. Și un al treilea aspect foarte important pentru fluxul de energie și de stabilitate în Europa în regiune este că trebuie să avem centre de dispatching uh, al energiei. Deci operatorii noștri care se ocupă de piața de la noi trebuie să poată să fie conectați cu celelalte centre. Altfel va fi mai greu. E adevărat că deocamdată încă nu am reușit să promovăm suficient sursele de energie din energii regenerabile și în acest sens avem nevoie de sprijin din partea dumneavoastră. Germania a fost pionieră în trecut în acest sens. Iată că acum are o strategie diferită. Dar pentru a fi gata să cooperăm și să avem un flux care să poată fi integrat în rețeaua europeană pe viitor, e clar că aveți nevoie de experiență a dumneavoastră care să poată fi adusă pe piața din Kosovo și nu doar în Kosovo, pentru că în întreaga regiune piața energiei nu e piață pe o țară. Deci o strategie e nevoie pentru întreaga regiune. Și evident, e clar că această regiune trebuie să vină și să suplimenteze ceea ce există pe piața europeană. Mulțumesc. Doresc să adaug pe baza discuției noastre, în legătură cu discuția noastră privind temeiul juridic, că activitatea dumneavoastră în cadrul instituțiilor europene depinde mai ales de acquis comunitar aplicat de comunitatea energiei. Deci uneori e nevoie să, poate e nevoie să schimbăm tratatul ca să putem să cooperăm și în cadrul ACER și a altor uh, organizații. Urmează domnul Tiomes, Clot Tiomes. Când vine vorba de energiile regenerabile, acestea nu sunt mai scumpe. Dacă creați un tarif, el trebuie adaptat la prețuri în scădere. Uneori și nouă în Europa ne-a luat prea mult să permitem prețurilor să scadă și investitorii, practic, fac o marjă foarte mare cu uh, energiile regenerabile. Asta s-a întâmplat cu așa numitele bule ale energiei solare. Deci, dacă aveți programe de sprijin, aveți nevoie de flexibilitate pentru a le reduce dacă e nevoie. Acum testăm un instrument care poate fi aplicat și în comunitatea energiei poate organizați ateliere, seminarii pentru a um, crea licitații pentru energie oriană sau solară. Astfel veți obține mai multă concurență între investitori și prețuri mai scăzute până la urmă. În ceea ce privește cărbunele, avem aceeași dezbatere în Uniunea Europeană. Cu toții trăim pe aceeași planetă. Avem acordul de la Paris, și trebuie să fim cinstiți. Um, Cărbunele nu are viitor. Pentru că planeta e una și nu mai putem să ardem prea mult cărbune. De aceea e atât de greu pentru investitori. Dacă țara dumneavoastră nu are strategie pe 15 sau 20 de ani, nu știe încotro se îndreaptă, un investitor, dacă aveți o politică doar pentru câțiva ani, nu se va teme să investească. O altă problemă, nu știu dacă putem aborda la nivel structural, dar acum la nivel european, alături de statele membre, facem planul pentru 2030, când vine vorba de energia, uh, energie, interconectările, schimbările climatice și așa mai departe. O facem pentru a genera vizibilitate pentru investitorii privați. Dacă un investitor privat știe că Bulgaria, de exemplu, dorește cu tare cantitate de energie solară, cu tare cantitate de energie eoliană în următorii ani, e mai ușor să um, se intereseze, să, să intre pe piața bulgară, pentru că la ce se aștepte să răspundă la una cerere de ofertă și așa mai departe. Ați început, ați început să discutați dacă în comunitatea energiei anticipați următoarea fază și anume o strategie de energie și clima pe termen lung, așa cum o facem noi în legislația europeană, trebuie să, transmitem investi- să transmiteți investitorilor un semnal încotro să îndreaptă piețele dumneavoastră. Uh, uh, Mulțumesc! Sunt de acord cu colegul Claude Turmes în general. Dar Totuși, în legătură cu anumite detalii, nu suntem de acord, perfect de acord între noi. Într-adevăr, e bine să nu ardem prea mult cărbune, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ardem, ardem cărbune deloc. Deci, în general, sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm. Dar abordarea generală a lui Claude Turmes este corectă. Avem acordul de la Paris, care e foarte important pentru noi și pentru viitorul nostru. Dar poate nu se, acest lucru nu înseamnă că trebuie să mergem în această direcție prea repede. Chiar uh, pentru anumite state membre ale UE poate fi dificil să se uh, să, să meargă în această direcție prea repede și nu doar pentru părțile contractante, pentru cei din comunitatea energiei. Am mai cerut cineva cuvântul să ia cuvântul. Vă rog. Sunteți Filip Vucovici din Muntenegro. Muntenegru, vă rog. Hvala. Drago mi je što imam priliku da se obratim ovom visu. Mulțumesc. Este o plăcere pentru mine să am posibilitatea să mă adresez acestei adunări azi. Doresc să încep prin a spune că mă bucur că sunt mulțumit de cooperarea cu uh, Secretariatul Comunității Energiei, condus de domnul Ianes Copaci. Cred că instituția pe care o conducă este, conduce este pe care cea bună pentru a rezolva încet, încet problemele din sectorul energiei ca una dintre problemele cele mai importante din economia oricărei țări, inclusiv cea a Muntenegrului. În plus, eu sunt inginer în minerit, am doctorat în domeniul exploatării miniere și am, am ocupat multă vreme de extragerea cărbunelui. Nu doresc să vă vorbesc despre cărbune acum, dar doresc să vă amintesc că Cărbunele reprezintă 54 din producția totală de electricitate în lume. În, și în Statele Unite uh, ocupă o parte foarte importantă din mixul energetic pentru electricitate. Și nu ne putem accepta ca, pe termen scurt, în următorii 10 sau 15 ani, această medie care reprezintă cărbune, această parte a cărbunelui în producția de electricitate să se reducă radical. Toți specialiștii din domeniul energiei știu acest lucru. Bineînțeles, trebuie să facem eforturi pentru a reduce consumul de cărbune. Putem face acest lucru și în cazul eforturilor noastre de obține o mai bună eficacitate energetică sau cu instalații care ne oferă un randament mult mai mare deci recuperează o parte mult mai mare din căldura produsă din cărbune decât în trecut. Există astfel de instalații în anumite state europene. Toate sursele de energie regenerabile, biomasă, energia solară, energia eoliană, sunt aplicabile acolo unde se justifică din punct de vedere economic să se facă recurs la ele. În Muntenegru am obținut cele mai bune rezultate când vine vorba de aplicarea directivelor europene în cooperare cu Uniunea și obiectivul nostru fixat este de 30% de energie regenerabile în mixul energetic. Am depășit acest uh, obiectiv și am atins 40%. Și deci, practic, am obținut dublul obiectivului fixat și sperăm să menținem uh, o parte la fel de importantă a surselor regenerabile în mixul nostru energetic pe viitor. Muntenegrul are nevoie de energie mici, dar uneori crizele de electricitate accidentale sau uh, uh, intenționat există. O societate italiană are un cablu submarin sub Marea Adriatică care trece prin Muntenegru și uh, va fi probabil pentru toate țările din uh, regiune unul dintre cablurile cele mai importante pentru transportul electricității accidentale din, Ban- din Balcan spre Italia, care este tra- vecinul nostru de cealaltă parte a Adriaticii. Bineînțeles, sprijin toate măsurile care vizează reducerea uh, de oxid de sulf, de noxe și um, toate emisiile care fac rău mediului înconjurător, suntem de acord că suntem pe aceeași planetă și trebuie să avem aceleași obiective. Dar atât timp cât nu vom accelera procesul de integrare a statelor mici, cum este țara mea, deci procesul de aderare la UE, mă tem că acestea sunt doar, vor fi doar intenții bune. Țara mea, țările mici, ca țara mea nu pot să planifice, să aibă obiective planificate pe 20 sau 30 de ani. Doar țările mari pot să facă acest lucru. Uniunea Europeană poate să-și planifice viitorul. Dar țări mici, anumite țări, mai multe țări mici au hotărât să creeze o Uniune și pe baza unei mase critice să facă o planificare în domeniul energiei, între altele. Și dorim să intrăm în UE, așa că și în curând vom intra în NATO, Sper că Muntenegru va intra în NATO luna viitoare și sper că în următorii ani vom reuși să intrăm și noi. Mulțumesc! Very much. Vă mulțumesc! I don't see any other. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Așa că... Nu. Poate cineva de la Comisia Europeană? Domnul Roderick Van Volst? Din câte am înțeles, domnul Copaci, într-un fel, reprezintă comisia și la Viena. Dar dumneavoastră sunteți bazat aici la Bruxelles și doriți să faceți câteva observații, să puneți întrebări sau așa ceva, vă rog. Iar dacă aceasta este o discuție internă, între colegi de la Comisia Europeană. Vă rog. Thank you, Professor Buzak, for... Um... Mulțumesc, domnule Buzek, pentru ocazia pe care mi-a oferit să iau cuvântul. Cred că domnul Ianis Copaci și cu mine nu suntem chiar colegi. Eu reprezint Comisia Europeană, lucrez la DG Energie în unitatea pentru uh, relații internaționale și extindere și domnul Copac și echipa sa lucrează într-un în altă instituție. Dar modul în care a prezentat domnul Copac lucrurile, într-adevăr, într-adevăr pot să, să creeze confuzie pentru că a spus că secretul lor este ca și comisia de la Bruxelles. Eu n-aș spune că e chiar așa, dar e doar un detaliu. Intervenția mea va fi foarte scurtă. Doresc doar să subliniez aici că discuția, schimbul de opinii din această după masă arată că comunitatea Secretariatul Comunității Energiei face o treabă dificilă, dar uh, și foarte utilă, alături de Comisia Europeană. Pentru că, în primul rând, e vorba de a ne asigura că părțile contractante, de deci cele 8 și curând 9 țări partenere, fac eforturi pentru a înghiți și a digera uh, legislația europeană. E mult uh, muncă și Reprezentantul din Kosovo a vorbit de curând, acum câteva minute despre uh, probleme legate de pune în aplicare care există în mai multe țări. Deci se fac eforturi în continuare pentru a ne asigura că acquis se va fi transpus în părți, de părțile contractante la Comunitatea Energiei și că este aplicat, deci, corect. Se fac eforturi multe, mai multe părți contractante reușesc să facă acest lucru bine, cum ar fi Montenegrul. Alte țări sau părți contractante au probleme mai mari din diferite motive. Dar exercițiul este în curs și ne ia mult timp. Este, sunt eforturi de fiecare zi, nu, nu e ușor. Și nu reușim întotdeauna foarte bine, lucruri nu sunt făcute întotdeauna la timp. Există un mecanism de punere în aplicare prin care, pe baza tratatului, încercăm să forțăm părțile contractante să-și respecte angajamentele. Deci, se fac eforturi mari. Apoi, în al doilea rând, domnul Turmes a cerut părților contractate deja să-și facă planul pentru 2030, deci să se proiecteze în viitor. Are dreptate, pentru că astfel face referire la alte eforturile noastre de a cădea de acord între Uniunea Europeană și părțile contractante în legătură cu părțile din legislația europeană care trebuie să fie abordate în viitorul apropiat sau în general în viitor de uh, părțile contractante, pentru că nu toată legislația UE, pentru că ele nu au fost de acord să uh, aplice toată legislația europeană din acest sector. Adoptarea pachetului energiei curate în Uniunea Europeană după ce se vor adopta părți în acest pachet, bineînțeles vor reprezenta o nouă provocare pentru părțile contractante. În același timp, împreună cu părțile contractante, privim spre viitor. Și ajung acum la ultima observație a mea, și anume că o parte din eforturile noastre pentru viitor um, este adaptarea tratatului uh, Comunității Energiei la viitor. Discutăm posibilități de a modifica tratatul Comunității Energiei. Încercăm să-l adaptăm mai bine la realitatea noastră și facem acest lucru pe baza raportului pregătit de grupul de reflexie la nivel înalt în 2015, condus de dumneavoastră, domnule Buzek. La comisie vorbim despre raportul Buzek, pentru că așa lucrurile sunt clare și alături de Secretariatul Comunității Energiei facem ce e nevoie pentru a modifica tratatul pentru că el să fie mai bine adaptat um, la provocările din viitor. Nu doresc să abordez chestiuni uh, concrete din prezentarea domnului Copaci, dar în orice caz sper că Consiliul Ministerial din octombrie va adopta concluzii cel puțin intermediare în acest sens. Deci munca continuă și Mulțumim uh, părților contractante pentru uh, modul deschis uh, și constructiv în care colaborează cu noi. Mulțumesc! Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră foarte importante. Ați menționat raportul um, al cărui coautor am fost. Avem trei niveluri de propuneri de îmbunătățire. Mai întâi, pe baza legislației existente și a deciziilor existente, am propus deci să aplicăm toate aceste, aceste legislații existentă. În al doilea rând, să se ia deciziile de către Ministrii Energiei. Deci lucrurile au fost mai complicate, dar... Deci privind orice modificare a tratatului și în al treilea rând, la al treilea nivel, propuneri privind uh, schimbările tratatului Comunității Energiei și, din câte am înțeles, majoritatea propunerilor de schimbări la primele două niveluri au fost făcute de părțile contractante și ne aflăm acum la al treilea nivel. al propunerilor făcute acum câțiva ani. Domnule director, Ianes, ai din nou cuvântul. Thanks, um, Chairman. Um, president. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde pe scurt la câteva dintre întrebările adresate de membrii Parlamentului European. Domnul uh, Turmes se referea la comerțul cu electricitate și, uh, de asemenea, la energiile regenerabile. În contextul comerțului, domnul Turmes uh, se întreba de ce să nu avem comerț la nivel regional. Comunitatea energiei tocmai asta face. Uh, încearcă să, să organizeze la nivel regional comerțul cu energie electrică. Nu avem nevoie de uh, organisme paralele pentru cooperarea regională. Organismul nostru funcționează destul de bine. Noi, cei din comunitatea energiei, încercăm să punem în aplicare anumite lucruri la nivel regional. Asta în funcție de uh, situația de la fața locului. Mai întâi am avut alocarea capacităților în Bulgaria și în Muntenegru. Aceasta a fost o obligație. O obligație. Punerea în aplicare a instrumentelor a durat ceva vreme, dar acum funcționează. Bulgaria și România, membrii Uniunii Europene, nu au mers în direcția cea bună, Serbia, iată, a făcut uh, pașii uh, necesari, uh, Muntenegro de asemenea. E un subiect tratat în legislație, obligatoriu de pus în aplicare. Iată, lucrurile merg mai încet uneori. E important ca ideile să se cristalizeze de la bază sau începând de la bază. Tocmai de aceea noi am considerat că um, acest, uh, această cooperare uh, regională nu poate fi impusă. Există state care nu doresc să colaboreze între ele. Să nu uităm că unele dintre aceste state se aflau în război cu 15 ani în urmă. Deci nu încercăm să obligăm pe cineva să, facem, să facă ceva. Noi încercăm să venim cu idei uh, uh, locale care după aceea să devină regionale. Ați menționat chiar dumneavoastră situația Serbiei. Uh, care, iată, începe să atragă colaborarea în vecinătate. Același lucru s-a întâmplat și la nivel european. Au existat Au existat schimburi de energie electrică la nivel național, întâi în Uniunea Europeană și acum avem două mecanisme doar. Deci, iată, lucrurile evoluează încet, încet și asta vrem să facem și noi în vecinătatea Uniunii Europene. Dar să nu uităm că nu avem decât piața intraday, ci și cea balancing. Piața balancing și uh, sud-estul Europei poate fi un, uh, un model pentru întreaga Uniunea Europeană. Această piață funcționează foarte bine sau funcționa de la bun început în fosta Republică Iugoslavă. Deci lucrurile nu sunt chiar uh, albe sau negre, doar lucrurile se schimbă. În ceea ce privește energiile regenerabile, toate părțile contract, uh, contractante au fost uh, interesate de introducerea unor taxe de injecție Acum, de injectare. Acum, la nivel european, se abordează, se, se optează pentru soluții mai ieftine. Licitațiile, diferența între prețul de producție și cel de pe piață, premiile, etc. Dar doar trei state membre au, au pus asta deja în aplicare. În cazul nostru, însă, în Albania s-a adoptat, s-a promulgat deja o lege privind energiile regenerabile, o copie, de fapt, a legii germane. Acum, Secretariatul încearcă să pregătească soluții juridice pentru toate celelalte părți contractante. Noi venim cu sugestia și sperăm că sugestia se va bucura de acordul părților contractante. Ei, ă, tot ceea ce se întâmplă, evoluția aceasta a energiilor regenerabile este foarte interesantă pentru zona din sud-estul Europei. Albania spune că a depășit deja ambițiile uh, pentru 2020. Doar trei din opt state încă nu prea știu pe ce cale să trebuie să continue. Mă întorc la primul subiect. Trebuie să spunem că cooperarea regională se îmbunătățește, dar e nevoie și de o cooperare regională cu Uniunea Europeană. Să nu uităm ce s-a întâmplat săptămâna, uh, iarna aceasta. Și nu a fost pentru prima dată când s-a întâmplat așa ceva. Uh, Bulgaria a interzis importul de uh, electricitate. Iar lucrul acesta a avut un impact uh, enorm asupra piețelor din uh, Serbia, Bulgaria, etc. Așa ceva este ilegal conform achiului de achiului european și noi, împreună cu Comisia, am început discuțiile cu Bulgaria ne, încerc, ne dorim ca așa ceva să nu se repete pe viitor. Deci avem nevoie de o colaborare transfrontalieră și cu statele membre ale Uniunii Europene, dacă e să avem o colaborare regională încununată de succes. Părțile contractante n-ar trebui să fie văzute undeva la o parte. Securitatea energetică, la capitolul ăsta, sud-estul Europei stă relativ bine. Poate Ucraina și Republica Moldova se descurcă mai prost. Dar să nu uităm că Ucraina este suficient de mare pentru a-și organiza o piață proprie a energiei electrice. Noi ajutăm în acest sens, sperăm că vor și reuși. Și Important este ca lucrurile să nu se sincronizeze, să nu, să nu fie forțate prea rapid. E important să construim acele centre back-to-back, back, să permitem uh, crearea unui mediu mai competitiv, dar bineînțeles și securitatea aprovizionării în domeniul energiei electrice. Domnul Pusec s-a referit la trei domenii. În primul și în primul rând, lacunele legislative. La Parlamentul European s-a discutat de curând uh, regulamentul cu privire la securitatea aprovizionării. Știți prea bine, Comisia a încercat să elimine această lacună legislativă. Cum anume, uh, incluzând o clauză switch on în articolul 15, dar uh, serviciul juridic al Consiliului s-a opus acestui artificiu. Din câte știu, Consiliul a spus că clauza este în regulă, dar nu într-un regulament. Întâi de toate trebuie să apară într-un uh, acord internațional, respectiv în Tratatul Comunității Energiei. Acum încercăm să găsim o soluție uh, Uh, încercăm să includem, să găsim o soluție pentru includerea acestei uh, clauze în tratatul comunității energiei. nu ușor. Știți prea bine cu câte dificultăți a, a confruntat Uniunea Europeană la adoptarea tratatului de la Lisabona. Ei, cu a, uh, dificultăți a, dacă nu de aceeași magnitudine, dar uh, totuși pe aproape, ne confruntăm și noi. În al doilea rând, integrarea mai puternică. Haideți să vedem uh, cum e cu instituțiile importante în context. Acer permite, uh, în teorie, participarea autorităților de reglementare uh, din afara Uniunii Europene. Muntenegro, iată, are acest uh, are dreptul la această participare în cadrul ACER, pentru că Muntenegru a aplicat deja toată, tot achiul uh, comunitar și Serbia este interesată de a participa la ACER, dar deocamdată nu poate din pricina faptului că uh, nu a aplicat uh, în totalitate legislația europeană. ENSO, ENSO E cuprinde și părțile contractante din comunitatea energiei, doar Kosovo, Ucraina și Republica Moldova nu fac parte din această rețea europeană a transportatorilor de sisteme de transport. Uh, Kosovo ar fi putut uh, deveni membru, uh, dar Serbia s-a opus. Ucraina încă nu a Uh, nu a adoptat în totalitate uh, al treilea pachet privind energia. Deci ENSO-E este deschis. ENSO-G însă este închis. Asta conform statutului. Am uh, cerut schimbarea statutului acestui organism Um, operatorul de distribuție din uh, Ucraina este observator, are uh, statutul de observator la NSOG, dar cam atât. După aceea, punerea în aplicare. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Părțile noastre contractante își doresc să se implice mai mult, dar pentru asta trebuie să li se aloce și mai multe responsabilități. Bine, nu mai intru acum în detalii. Vreau doar să spun un lucru. Fără o integrare juridică mai aprofundată, dincolo de partea tehnică, toată această piață a energiei pentru că uh, membrii comunității energiei, până la urmă, este parte integrantă a pieței uh, energiei. Uh, deci această piață nu va funcționa întru totul. Să nu uităm, suntem dependenți unii de ceilalți, dar lucrăm la rezolvarea problemelor. Iată, încercăm să amendăm tratatele. Cred că totuși suntem pe calea cea bună. Vă mulțumim, domnule director. Vă mulțumim pentru cele spuse până în momentul de față și ne reîntâlnim uh, peste 15 minute la adunarea parlamentară. Comisia ITRE se va reuni din nou pe data de 18 mai. La Strasburg vom avea un vot important atunci, este o joi dimineață. De, și mai apoi avem o ședință a Comisiei pe datele de 29-30 mai. Ne vom reuni atunci la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult. Acestea fiind spuse, ședința s-a încheiat. Iată, am întârziat cu un minut Uh, și le mulțumim uh, interpreților pentru timpul acordat. Toate cele bune, ne reîntâlnim la Bruxelles și de asemenea peste 15 minute.